Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Câteva anunțuri înainte să începem reuniunea, dacă îmi permiteți. Um, there's a change in the First of all, în primul rând aș dori să vă cer scuze pentru că avem reuniunea în această sală. Nu este de obicei uh, sala noastră. Nu știu dacă va fi mai bine sau mai rău, dar de obicei o să fim uh, din nou în sala noastră. Doar mi se pare că e, sunteți foarte departe și că vă văd destul de greu. S-ar putea să fie greu pentru mine să văd uh, ce se întâmplă la vot, dar o să fim doar azi, cred, în această sală. Avem o modificare în ordinea de zi pentru avizul pe privire la punctul 14, raportul doamnei Miții, societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic. Deci, aveți o problemă cu interpretarea? Întreabă doamna președinte. Are cineva o problemă cu interpretarea? Toată lumea e în ordine? E o problemă cu germana, se pare. Așa este? Problema cu germana? Funcționează acum? Da? Bine. Perfect. Mulțumesc, Evelyn. Avem o modificare, așadar, în ordinea de zi, după cum ziceam, cu privire la punctul 14, și anume societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic, raportul doamnei Miții. Acest punct va fi amânat pentru următoarea reuniune și vom avea o nouă dată pentru amendamentele de compromis, care este 4 iunie. Există de asemenea o sugestie de a schimba ordinea punctelor 5, la punctul 5, uh, la momentul uh, controlului legislativ, astfel încât să discutăm mai întâi uh, platforma online pentru soluționarea litigiilor online. E vorba de faptul că persoanele de la comisie nu pot rămâne aici decât în prima parte a reuniunii. Dacă nu există nicio altă problemă, de fapt, dacă s-ar putea, aș propune să începem chiar cu um, acesta, cu acest punct, cu ODR-ul. No, we'll start with the update on the ODR platform because the Commission needs to leave at 9.30 and I know that this is a significant issue. Este important dacă Comisia nu poate să fie aici în partea a doua și atunci aș zice să trecem mai departe după aceea la partea cu uh, problema cu achizițiile publice. Deci aș vrea să-i dau uh, cuvântul doamnei Spanu mai întâi. Doamna Despina Spanu, vă rog. Bună dimineața, doamna președinte. Mulțumesc că ne-ați invitat și mulțumesc foarte mult pentru înțelegerea noastră în ceea ce privește limitarea noastră în timp. Colega mea va rămâne, bineînțeles, dacă este necesar. Suntem foarte bucuroși să vă informăm ce se întâmplă cu această platformă de rezoluție a litigilor. E vorba de un progres care s-a putut uh, obține datorită activității comisiei dumneavoastră și uh, pot să vă spun de asemenea că dezvoltările, evoluțiile tehnice sunt și ele pe cale să facă progrese. De fapt, uh, suntem aici în cadrul uh, Parlamentului European din nou, pentru că am mai fost aici și pe 3 martie, când am făcut o prezentare live a funcționalității platformei cu mare succes și um, am notat uh, comentariile pe care le-ați avut dumneavoastră de notat. Am uh, notat de asemenea și faptul că trebuie să ținem cont de ceea ce a spus dumneavoastră și pentru evoluția tehnică a platformei. ODR-ul se um, bazează pe, rezoluție, pe directiva cu privire la rezoluțiile online. Aceasta are trei obiective și arată că um, procedurile sunt, uh, trebuie să fie disponibile cetățenilor în uh, cadrul Uniunii Europene în toate sectoarele de business, ceea ce înseamnă că trebuie să existe o acoperire totală atât în contractele de servicii cât și în contractele de vânzări. Trebuie să se poată stabili uh, cerințe de obligatorii de calitate, imparțialitate, transparență, independență, eficiență și corectitudine și trebuie de asemenea să se asigure conștientizarea de către cetățeni a obligațiilor care revin din această, acest instrument, astfel încât ODR-ul să poată fi folosit de către consumatori în toate tranzacțiile lor. Termenul de transpunere al directivei este iulie 2015. Am organizat deja un uh, seminar pentru a ajuta statele membre cu transpunerea acestei directive, care a avut loc seminarul în martie și acum statele membre trebuie să notifice Comisia care sunt uh, entitățile care respectă deja uh, obligațiile impuse de către directivă. Doamna Jurova a amintit același lucru uh, chiar printr-o scrisoare pe care a adresat-o tuturor ministrilor celor 28 de state membre în acest an, chiar mai devreme luna trecută și uh, le-a explicat încă o dată importanța notificării. Această platformă va fi menținută de către Uh, comisie. Uh, este prima dată că comisia va putea gestiona o astfel de platformă care să lucreze prin intermediul Uniunii Europene și scopul acesteia este de a facilita uh, soluționarea litigilor online între consumatori și cei care operatorii de pe piață pentru a putea îmbunătăți piața internă pentru ca să nu mai existe plângeri neapărat în fața tribunalului, ci imediat se poate rezolva și se poate implica de asemenea și um, consumatorii care folosesc comerțul electronic. Există o bază specifică juridică pentru aceasta care stabilește delimitarea folosirii acestui instrument, care ne va permite însă și să avem o funcționare foarte bună a platformei. Aceasta va deveni operațională chiar la începutul lui ianuarie 2016 și momentan respectăm planul în conformitate cu regulamentul. Platforma va fi uh, accesibilă tuturor gratuit și va fi disponibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Atunci când vorbim despre dezvoltarea acestei platforme, poate avem a, uh, posibilitatea de a ne uita la al doilea slide. Uh, avem un grup de experți care face, din care fac parte experți ODR și ADR din partea statelor membre, reprezentanții întreprinderilor, reprezentanții consumatorilor și Forumul European pentru Disabilități, European Disability Forum, pentru că vreau să-i subliniez acest lucru că ne asigurăm și ca și persoanele cu disabilități să poate să acceseze această platformă. Aș vrea să mulțumesc secretariatului IMCO pentru că a participat la acest grup de experți care a fost de mare ajutor și aceasta ne asigură și că dumneavoastră sunteți informați. Pentru ca această platformă să funcționeze cum trebuie, Comisia pregătește un act de punere în, în uh, aplicare care este esențial pentru funcționarea acestei platforme și care va fi uh, apoi uh, supus Comitetului ODR pentru votare în partea a doua a lui 2015, cu siguranță însă în prima parte, îmi cer scuze, înainte de pauza parlamentară de vară. O primă testare a acestei platforme a avut loc în noiembrie 2014 cu participarea a 120 de actori uh, reprezentând experți naționali, organizațiile consumatorilor atât de la nivel național cât și din perspectiva Uniunii Europene, din partea instituțiilor și reprezentanții IMM-urilor, de exemplu, dar uh, și a organizațiilor umbrela acestora. Feedback-ul a fost uh, în general pozitiv, cu anumite recomandări tehnice pe care noi le-am integrat deja și unele dintre ele au fost deja parte din ceea ce v-am prezentat dumneavoastră pe 3 martie. Următorul slide, vă rog, care sunt următorii pași pe care trebuie să-i facem? E ultimul slide. Din testul pe care l-am făcut în noiembrie am primit câteva sugestii da, care spuneam că au fost deja încorporate și vom mai face o nouă testare în iunie, tot cu actorii implicați și vom uh, finaliza, sperăm, toate alte probleme care ar putea să mai apară, însă, în general, suntem uh, într-adevăr uh, în normă și sunt foarte bucuroasă să vă ascult comentariile. Mulțumesc, doamna președinte! Thank you very much. I guess there's a bit of confusion because we know... Mulțumesc. Cred că există puțină confuzie acum pentru că știu că ați uh, făcut o prezentare aici, dar care n-a fost în reuniunea comisiei, dacă nu mă înșel. Deci, uh, noi uh, vă rugasem să faceți acea demonstrație, de fapt, care fusese foarte interesantă, se pare, pentru deputații care fusese acolo, acum disponibilă pentru toți deputații din comisie, însă Înțeleg că există totuși interes din partea unor deputați care nu au venit la prima prezentare, care nu era o reuniune ordinară a comisiei, pentru ca să vadă această prezentare. Poate că ar trebui să mai facem uh, la un moment dat o demonstrație a unde vă aflați în momentul de față cu platforma respectivă și pentru ca să ne implicați și pe noi să vedem uh, cum uh, evoluează consultările. Doamna Tun dorește să ia cuvântul. Mai dorește cineva? Vă rog, doamna Tun. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Este foarte păcat pentru toți cei care n-au participat la prima demonstrație din partea Comisiei uh, când a fost demonstrată platforma ODR, pentru că a fost atât de bine pregătită de către directoarea uh, doamna Panu și de către echipa sa. Am fost într-adevăr impresionată de munca dumneavoastră și de felul în care ați pregătit această prezentare care a fost excelentă și de felul în care ați făcut-o. Deci, Vicky, dacă am putea să mai organizăm această prezentare încă o dată pe momentul, pe ordinea de zi a comisiei, pentru că e foarte bine pentru toți să fie informați, ar fi foarte bine pentru toți Deci uh, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea dumneavoastră, pentru că cred că este foarte dificilă și uh, am două întrebări. În uh, ce privește ADR-ul, lui Grec este în Malta. El era responsabil cu acest raport, dar nu este deputat în comisia noastră acum. Deci, uh, Există în continuare, se pare, țări care nu au numit o instanță oficială care să fie punctul de contact sau de coordonare a ADR-urilor. Au existat uh, și entități, fie centre de consumatori sau entități care au fost numite de către guverne care trebuiau să fie puncte de contact pentru ADR și se pare că nu toate țările au uh, fost în situația să poată să numi astfel de uh, instanțe. Există progrese? Câte țări sunt care au numit aceasta și câte nu? Și în legătură cu ODR-ul, singurul lucru pe care vreau să-l spun ca punct slab la prezentare este faptul că traducerea, cred că a fost uh, doar, eu am văzut doar în polonă și în engleză și vreau să știu cum avansează traducerea și aș fi vrut să știu și dacă vom putea participa deci la faza de testare din iunie, dacă putem să fim informați, altfel nu pot decât să vă, buc- să vă felicit pentru cum ați lucrat. Mulțumesc! Would anybody else like to... Dorește cineva să mai pună întrebări înainte să continuăm? Da, vă rog, doamna Grapini. Mulțumesc mult. Uh, trebuie să spun că regret că n-am putut să fiu la prima prezentare și susțin și eu uh, uh, ce spunea mai devreme colega. Poate putem, doamna președintă, să mai punem o dată în comisie prezentarea platformei. Eu felicit comisia că a inițiat o asemenea platformă în care, într-adevăr, iată, pot avea acces și persoanele cu dizabilități. Întrebarea mea este, în prezentare ați spus că statele membre trebuie să notifice Uh, comisia. Există un termen de notificare și care este acel uh, termen de notificare. Practic, o rugăminte către Vicky să mai uh, programăm o dată prezentarea platformei și a doua întrebare către Comisie, care este termenul pe, în care statele trebuie să notifice. Mulțumesc. Okay. So can, can I just add... Da am să vă spun care a fost conversația pe care o am aici cu secretariatul. E clar că există un interes foarte mare din partea eurodeputaților care n-au putut participa la prima prezentare, pentru că nu era în săptămâna de copinsi, ci în cea de grupuri, din câte mi-aduc aminte, pentru a înțelege mai bine platforma. Și mi s-a spus că pentru a face o astfel de demonstrație aici, la Parlament, cei care lucrează la elaborarea platformei trebuie să se oprească din lucru o săptămână pentru ca ea să fie stabilă, și să poată fi pregătită pentru o demonstrație. Noi însă nu dorim să blocăm practic acest proces de dezvoltare a platformei pentru ca Comisia să înțeleagă mai bine. Așa că mă întreb dacă n-ar fi mai bine să găsim o altă soluție. Consultarea următoare va avea loc la sfârșitul lui iunie și nu știu dacă la acel moment s-ar putea implica și eurodeputații în acel proces sau, eventual, dacă uh, mai blocați la un moment dat mai târziu procesul de dezvoltare, uh, putem profita de acel moment pentru o demonstrație aici la Parlament, tot uh, spre sfârșitul iunie, pentru a putea partaja aceste informații și cu ceilalți membri. Și poate uh, puteți pune această întrebare între dumneavoastră. Doamna Selova, vă rog. Děkuji uh, za slovo. Uh, já jsem se také účastnila té... Mulțumesc, doamna președinte. Eu am fost acolo la prezentare și pot să confirm încă o dată colegilor că a fost foarte interesantă. În afară de această problemă cu traducerea, cred că este încă destul de dificil de utilizată. Aș avea însă și o întrebare în legătură cu directiva pentru ADR. Am înțeles că există un termen de notificare până pe 9 iulie pentru statele membre și aș vrea să vă întreb dacă statele membre respectă acest termen de transpunere a directivei, pentru că cred că nu toate statele membre vor reuși să o facă la timp. Mrs. Banner, would you like to come back? Thank you. Thank you very much. Uh, da, dacă doriți să reinterveniți, vă rog. Mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte frumoase despre prezentarea pe care am făcut-o. Într-adevăr, lucrez cu o echipă excelentă și sunt toți aici prezenți și iată, de un an și jumătate lucrăm la această platformă. Referitor la punctele de contact pentru ODR și întrebarea doamnei Tun, pot să vă spun că este un proces pe care îl urmărim îndeaproape. E adevărat că unii au făcut deja notificări și alte ori e vorba de centrele pentru conservatori care au fost desemnate drept puncte de contact pentru ODR. Nu toate țările sunt implicate, un pic peste jumătate din ele, însă toate acestea sunt urmărite îndeaproape de Comisia pentru ODR. În ceea ce privește traducerea, ținem cont de aceste chestiuni pe care le-ați prezentat de altfel și atunci când s-a făcut testarea și știți probabil că avem uh, un acord special cu Centrul de Traduceri de la Luxemburg, care ne va ajuta cu partea de resurse umane a traducerii la sfârșit, atunci când este vorba de rezolvarea litigilor, pentru ca acea parte să fie perfectă. Pe de altă parte, Departamentul de Traducere de la Comisia Europeană ne ajută acum să uh, facem progrese uh, la nivelul echipamentelor folosite pentru conceptele care sunt traduse, astfel încât să fie o traducere mai bună. Iată probabil punctele asupra cărora ne vom centra din punct de vedere tehnic acum. Și pot să vă asigur că oricum este o îngrijorare la fel de mare și pentru noi ca și pentru dumneavoastră. Mai avem multe de făcut și trebuie să facem eforturi pentru ca ea să fie îmbunătățită. Dacă e vorba de teste, vreau să vă mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut. Într-adevăr, pentru testare, pentru demonstrație și din motive de natură tehnică e nevoie de foarte multă muncă. Mai avem o testare cu actorii implicați în luna noiembrie, care va dura patru zile și se realizează în iunie, mă scuzați, spune vorbitoarea. Deci va dura patru zile și se va face online, deci este destul de complicată. Noi am dorit să uh, finalizăm acest proces, să avem și inputul din partea actorilor pentru a face îmbunătățiri și după aceea să vă prezentăm rezultatele și cred că ar fi mult mai prudent din partea noastră să procedăm așa. Poate că vom încerca să prezentăm rezultatele după testul din iunie cât mai repede. Doamna Jurova, doamna comisar, și-a asumat de fapt acest angajament față de dumneavoastră, deci știm foarte bine care este și cererea devenită din partea IMCO și vom ține cont de ea. Referitor la directiva asupra ADR, bineînțeles că urmărim îndeaproape alături de statele membre și de comisia competentă. Este adevărat că nu avem încă toate informațiile necesare referitoare la transpunere, dar statele membre mai au încă timp la dispoziție. Noi le reamintim în permanență, avem întâlniri permanente și cu ajutorul Parlamentului sperăm să facem progrese. Și vă mulțumim încă o dată pentru ajutor. Mulțumesc. Înainte de a trece mai departe și vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce ne-ați spus. Mă că toți membrii Parlamentului uh, au uh, cunoștință din când în când de cazuri nefericite unde au existat uh, probleme cu operatori care încearcă să intre pe piața unică și e clar că e nevoie de ajutor pentru aceste companii în propria lor limbă pentru astfel de, un astfel de portal online. Cu toții ne dorim ca această platformă să funcționeze bine și, de fapt, interesul de care au dat dovadă deputații de aici este tocmai pentru a vă ajuta și pentru a vă face să reușiți, pentru că munca dumneavoastră ne va ajuta și pe noi să-i susținem pe cei pe care îi reprezentăm. Și dacă nu funcționează, așa cum spune copreședintele aici, noi vom fi cei atacați și noi vom primi plângerile. Deci dorim într-adevăr să vă ajutăm. Și bănuiesc că după procesul de testare de patru zile ar fi foarte util să ajungem la o întâlnire fie aici la comisie, fie în afară, dar la un moment în care deputații să fie disponibili pentru a avea nu doar o explicație din partea comisiei, ci poate și un feedback din partea actorilor, pentru a avea un pic de dialog asupra testării și să vedem cum funcționează practic întregul sistem pentru că dumneavoastră doriți ca noi să transmitem oamenilor că într-adevăr este un instrument foarte util și dacă noi înșine avem întrebări și îndoieli, atunci nu putem să o facem. Nu vă vom putea ajuta prea mult, deci încercăm să procedăm așa. După testul din iunie-iulie vom reveni asupra dosarului în luna septembrie. Mulțumesc! And now let us, um... Și acum Trecem mai departe la achizițiile publice. Transpunerea și uh, chestiunile care au fost adresate de domnul Young pentru a fi tratate aici la comisia noastră și pentru a ne asigura că progresele pe care le-am făcut vor ușura viața micilor companii pentru a accesa contractele de achiziții publice. Este un dosar esențial pentru comisia noastră și el este acum revizuit în urma legislației pentru achiziții publice și dorim ca progresele care au fost negociate și sunt negociate să ușureze viața IMM-urilor și să fie transpuse în legislația națională. Doamna Șifșovska, nu știu dacă am pronunțat uh, bine numele dumneavoastră. Vă rog să ne faceți această prezentare din partea Digi Grău și după aceea vom avea întrebări. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru că ați invitat uh, Comisia pentru a vă prezenta progresele din procesul de transpunere al pachetului de achiziții publice. În ceea ce privește munca realizată până acum la documentul asupra a, contractului de achiziții publice. Noi am început procesul de comitologie anul trecut, este vorba de ESPD și pentru a vedea care este contextul, este vorba de un document uh, care înlocuiește certificatele și declarațiile care erau făcute de autorități publice și de părți terțe și care demonstrează că operatorii economici îndeplinesc criteriile de selecție și informează autoritățile contractante în legătură cu clauzele care sunt aplicabile. Așa cum a spus și dumneavoastră, este vorba de o măsură de simplificare majoră care dorește să ușureze povara administrativă pentru operatorii economici și de asemenea pentru autoritățile contractante. Comisia a lucrat îndeaproape cu statele membre pentru a ajunge la cel mai bun document european pentru contractul de achiziție unică. În luna noiembrie am lansat și procedura în urma comentariilor făcute de statele membre și am ajuns acum la momentul dezbaterilor în legătură cu forma cea mai bună pentru acest document. Am avut deja două întâlniri anul acesta, ultima fiind chiar luna trecută, și considerăm că consensul la care ajungem ne va permite să implementăm uh, măsurile necesare pentru ca documentul final să fie redactat de serviciile competente înainte de vacanța de vară. Acesta va fi adoptat în cursul anului. Comisia trebuie să îl adopte în mod formal și sperăm să se întâmple acest lucru până la sfârșitul anului. Asta înseamnă că mai avem încă câteva luni la dispoziție înainte de termenul fixat pentru transpunerea directivei. Foarte pe scurt, în legătură cu abordarea noastră la momentul acesta. Este pentru prima oară când se va folosi un astfel de document în contextul achizițiilor publice de aceea încercăm să ajungem la un echilibru între acea certitudine de care au nevoie autoritățile publice pentru a vedea cât de fezabilă este o companie și um, uh, siguranța pe care o oferă pentru operatori. Avem mai multe posibilități, mai multe uh, tipuri de formular de document la care ne-am putea gândi și compromisul la care ne gândim noi ar fi un document în care se cere operatorilor economici o declarație în legătură cu îndeplinirea sau nu a criteriilor de selecție și posibilitatea de a da mai multe explicații, la fel și pentru clauzele de excludere. Și toate aceste elemente detaliate sunt incluse în documentul pentru achiziția publică. Deci uh, există și posibilitatea nu doar de a pune întrebări de tip da sau nu, care ar adăuga o valoare adăugată destul de redusă pentru autoritatea contractată, sau o altă posibilitate ar fi de a avea detalii în legătură cu uh, toate elementele necesare în acest document. Uh, tocmai săptămâna aceasta am primit și un feedback din partea statelor membre și pe baza acestor uh, rezultate putem în luna mai redacta documentul final și îl putem adopta până la sfârșitul anului. Cred că aceasta ar fi partea introductivă și, bineînțeles, acum sunt la dispoziția noastră pentru întrebări. Mulțumesc! I have four people on my... Da, mulțumesc. Am patru persoane, cinci chiar, pe lista de vorbitor. Mr. De Jong, Mrs. Shansova, Mrs. Grappini. And Mr. Durham. Okay? So, um... Deci, vom începe în această ordine. If we can't get questions answered in dacă nu putem avea răspunsurile în această sesiune, poate le vom primi la plenară. Da, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare importantă, pentru că directiva aceasta a, a fost importantă pentru Parlament. Am lucrat un an și jumătate, în decembrie 2011 și votul final a fost în 2013, uh, deci am avut nevoie de 2 ani de lucru pe mai multe puncte importante. În primul rând, facilitarea accesului uh, IMM-urilor la aceste contracte de achiziții publice cu documentul unic și procedura online reprezintă elemente esențiale pe care le-am câștigat. Aș vrea de aceea să mă centrez acum pe alte elemente care au fost tratate în cadrul negocierii, de exemplu atitudinea statelor membre față de procesul de transpunere. Și mă gândesc în special la oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Mi-aduc aminte că la trialog am luptat cu Consiliul care dorea să mențină această opțiune pentru partea uh, economică cea mai avantajoasă sau prețul cel mai scăzut. Și noi, Parlamentul, am ținut să spunem că mesajul este că prețul cel mai redus nu este cea mai bună alegere de cele mai multe ori și deci trebuie să acordăm prioritate celelalte opțiuni. Până la urmă, statele membre uh, spun acum că uh, am avut dreptate făcând această alegere. În al doilea rând, a fost un articol foarte controversat în care uh, inițial articolul 15.2, după aceea a devenit 18.2, în care se spunea, bineînțeles, că trebuie respectate directivele europene și naționale și să se respecte dreptul muncii, pentru că deseori pe piața achizițiilor publice dumpingul social devine o regulă, mulți uh, sunt uh, plătiți uh, mai puțin, pentru că există o dictatură a prețului celui mai scăzut. Uh, și care este atitudinea statelor membre față de felul în care se interpretează acest articol esențial. În al treilea rând, lanțul de subcontractări este cel care permite accesul IMM-urilor, însă când acest lanț este prea lung, el devine inutil din punct de vedere economic, chiar și contraproductiv, așa că trebuia prevăzută o mai mare transparență, o mai mare, o uh, mai mare proces de formare într-un articol separat și deseori atunci când uh, se ajunge la un compromis aici la Parlament. De cele mai multe ori în engleză se utilizează may și nu shall în engleză. Și la această soluție s-a ajuns uh, și în acest caz și atunci statele membre sunt cele care trebuie să ceară mai multă transparență pentru acest lanț de subcontractare. Deci aici vreau să vă întreb care este atitudinea statelor membre față de aceste aspecte, pentru că sunt puncte foarte delicate, există și altele mai multe, nu vreau să mă lungesc aici, dar, doamnă președinte, așa cum a spus domnul De Jong, care era raportor din umbră, eu am fost raportor, E vorba de cele două etape fundamentale, însă aici lucrurile nu se încheie după votul final al Parlamentului. Există un proces de monitorizare din partea Comisiei care este esențială pentru a vedea cum se implementează această directivă și directiva pentru concesiuni, care este și ea la fel de importantă. Și există o a treia etapă după aceea, pentru că, iată, vom avea instrumentele necesare, însă uh, autoritățile le pot utiliza aceste instrumente sau nu. Până la urmă, mm, trebuie să existe un proces de formare, de schimbare a mentalităților pentru a avea achiziții publice mai productive, mai favorabile, mai sociale, așa cum spunea și comisarul Barnier, pentru a permite o inițiativă a reformei și 19% din uh, PIB-ul european depinde de achizițiile publice. Deci ne dăm seama că el trebuie să meargă pe drumul cel bun, pentru că este o parte importantă a economiei noastre. Așa că mi-aș dori, doamna președintă, să avem uh, mai multe ședințe precum aceasta, fie organizate uh, în fiecare trimestru, fie și mai mult, pentru a vedea ce se întâmplă cu transpunerea directivelor, care ar trebui să se facă în principiu înainte de 16 aprilie 2016. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu uh, știu dacă am înțeles uh, perfect uh, întrebările pentru comisie, dar am înțeles recomandarea dumneavoastră de a reveni întotdeauna la acest dosar înainte de termenul de transpunere în 2016. Merci, Madame la Présidente. Bien, mes questions et mes remarques. Euh, Mulțumesc. Întrebările și remarcile mele cu privire la directiva pe piețele publice și pe directiva concesiuni vreau să vă transmit așa, dar nu vreau să amintesc ce a spus Marc Tarabella, importanța acestei directive și uh, cât uh, a însemnat acest lucru pentru Consiliu, pentru Parlament și rolul pe care l-am uh, jucat noi în Parlament pentru ca să simplificăm procedurile. Prima mea întrebare se adresează Comisiei și se referă la punerea în aplicare a acestei directive în cadrul statelor membre. Vreau să știu dacă statele membre v-au contactat pentru a vă transmite anumite dificultăți pe care le au cu transpunerea directivei, care au fost aceste dificultăți, care sunt răspunsurile pe care le-ați dat și cum susține Comisia statele membre în acest exercițiu de transpunere, grupul de experți din partea statelor membre, schimbul de bune practici. Deci, și aceasta ne interesează în legătură cu actualitatea legată de transpunere. Vreau să știu de asemenea dacă transmiteți și informațiile cu privire la întârzierile în transpunerea acestei uh, directive și puteți să ne spuneți în ce state membre aceste dificultăți ar putea fi foarte grave. Și știți cum pun aceste procese în aplicare statele membre la nivel intern? Există discuții cu operatorii economici sau statele membre sunt mai degrabă pe o dispoziție de a lucra singuri? Uh, un lucru pe care, de exemplu, l-am văzut din Franța, pentru că în Franța transpunerea directivei se face prin ordonanță, ceea ce înseamnă un instrument al Constituției care permite guvernului de a legifera direct fără să mai treacă prin Parlament. În Franța avem câteva obiceiuri din fostul regim, ca să spun așa, care permit uh, executivului să aibă o putere legislativă și vreau să știu dacă e cazul și în alte țări. Uh, apoi, a doua serie de întrebări, doamnă președinte, care este esențială, cred eu, este cea legată de famos, faimosul document unic, care a fost menționat și de către doamna Șicovska. Preocuparea noastră este de a simplifica lucrurile pentru operatorii economici, fie că aceștia sunt operatori mici sau mari. Mi se pare că documentul unic, așa cum este el astăzi, așa cum a circulat, nu este deloc satisfăcător pentru că este mult prea complex. E, de fapt, complică lucrurile pentru operatorii economici și nu face decât să meargă contra spiritului legislației pe care am votat-o noi acum un an. Deci eu aș dori ca lucrurile să fie simple, aș dori, și e foarte important acest lucru, ca documentul unic să nu se facă a la carte, în funcție de cum vrea fiecare stat membru să-și aleagă, ci trebuie să fie un document unic, identic, pentru toate statele membre, chiar și în detalii. Aș vrea de asemenea ca acest document unic să poată fi reutilizat de către un operator uh, economic de pe o piață pe alta, deci să nu fie specifică pentru o anumită piață acea hârtie, acel document, pentru tocmai a diminua sarcina administrativă a operatorilor economici. Mi-aș dori de asemenea să fim foarte atenți și pentru ca acest document unic să poată să fie folosit și în, de exemplu, întreprinderi care uh, Uh, s-au asociat pe piață să fie un document unic colectiv, deci să nu trebuiască să aibă fiecare din operatorii economici care sunt uh, implicați într-un contract, de exemplu, un document pentru el, ci să existe un document unic pentru astfel de cazuri. Și în ceea ce privește justificativele, trebuie să poată să fie cerute de către statele membre, dar numai în cazul în care operatorul economic ar fi cel care primește contractul respectiv, aceasta tot în sensul simplificării. Vreau să vă spun, doamnă președinte, că noi, Parlamentul, cred eu, că trebuie și în uh, actele de punere în aplicare, știu care este rolul Parlamentului, trebuie să fim totuși și aici vigilenți. Și noi considerăm că documentul unic ar putea să modifice chiar și uh, spiritul legii și de aceea trebuie să fim vigilenți atunci când se va adopta în final. Mulțumesc, doamnă președinte. I'm going to go through all these questions. Întrebări foarte bune. Unele vor trebui să continue în procedură scrisă, cele mai detaliate în special. Nu știu dacă comisia mă aude. Sunt întrebări foarte importante, foarte detaliate și mă gândesc că poate la unele veți dori să răspundeți în scris domnul De Jong. Mulțumesc, Vicky. Susțin într totul uh, observația raportorului de a avea o întrebare, o, o discuție la intervale regulate despre această implementare. Știm cât de important a fost această discuție, știm uh, ce probleme există cu implementarea, în special în uh, domeniul pieței unice, fără o implementare corespunzătoare, legislația rămâne slăbită. Eu aș dori să mă concentrez la acel document unic de achiziție. Să ne aducem aminte care fusese ideea inițială. Domnul Juva a explicat într-o oarecare măsură. Ideea era să existe cerințe generale care apar în fiecare licitație și sarcina administrativă e foarte mare dacă aceeași informație trebuie completată de fiecare dată. Și poți da o declarație că nu ai fost implicat în fraudă și așa mai departe. Sunt astfel de informații. Comisia și-a început activitatea spunând că una din marile priorități a fost să reducă sarcina administrativă, în special pentru IMM-uri. Acum, din negocieri văd că iată ce ne-a dat comisia și deja mi se pare un pas înapoi. Ce vorba de informații detaliate pe formular care ar putea fi compromisul și care sunt subiectele discutate în negocieri. Din informațiile pe care le am eu așadar, criteriile de selecție care sunt speciale pentru un anumit tip de licitație și nu se pot aplica la fel altor licitații, ar trebui menționate de asemenea, fie că trebuie completate, fie autoritatea contractantă trebuie să menționeze dacă e necesară și această informație. Să în ambele cazuri, compromisul ar fi că poți bifa niște căsuțe, dar eu cred că în ambele cazuri aș vrea să ne uităm cu mare atenție. S-ar putea că dacă toate autoritățile contractante bifează acele căsuțe, avem un formular care poate fi folosit o singură dată și nu de fiecare dată. Eu aș dori așadar să primim informații detaliate cu privire la ce conține dosa, formularul și să primim asigurări că nu e un formular de unică folosință, ci un formular care poate fi refolosit și pentru alte licitații. Cu microfon pentru doamna președinte, vă rugăm. and Grappini Stefanic. Okay, we'll take those four. Acești patru vorbitori urmează. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim Comisiei pentru informații. Eu am o întrebare ușor diferită față de antevorbitori. Întrebarea mea se referă la dimensiunea externă a achizițiilor publice. Pe de o parte, avem transpunerea noii directive cu privire la achizițiile publice cu elemente noi, cu IMM-uri, cu accesul lor, cu parteneriate public-private și așa mai departe. Însă, pe de altă parte, avem discuții serioase cu Statele Unite cu viitorul relațiilor noastre comerciale, iar achizițiile publice reprezintă unul din capitolele cele mai importante acolo. Și aș dori să știu dacă Comisia ne poate spune ce face intern astfel încât să ne asigurăm că se transpune în mod corespunzător directiva și ce facem cu negocierile TTIP. Mulțumesc. Euh, euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să revin la o observație care a fost făcută de către domnul Juvin în legătură cu transpunerea directivei în Franța. Este corect și aș vrea să atrag atenția Comisiei asupra faptului că guvernul uh, francez uh, se autorizează prin intermediul ordonanțelor să transpună această directivă, care este o procedură total nedemocratică și care, de fapt, uh, iese din norma de drept pentru că Parlamentul nu poate să-și dea avizul și nu poate să mai legifereze deloc. De aceea, acesta este un motiv în plus să, fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Avem un proiect de ordonanță, de exemplu, acum, care se dezbate în momentul de față în Franța și există două subiecte pe care Comisia a fost deja alertată. Aș vrea să pun de aceea încă o dată o întrebare pentru a putea cere urmărirea acestei directive. E vorba, în primul rând, de accesul la justiție, pentru că din partea Guvernului există o negare în participarea la transpunerea acestor directive, așa cum a spus și colegul meu și doamna de la comisie știe că a fost notificată comisia în acest sens deja. Și a doua problemă este cea legată de aplicarea Convenției ONU cu privire la persoanele cu handicap și accesibilitatea acestei directive, pentru că și aici aceasta este înlăturată, această variantă de către comisie, de către guvernul francez, îmi cer scuze. Aceste două puncte sunt, bineînțeles, puncte esențiale. A existat un punct pe care l-a evocat și domnul Tarabela și aș vrea să știu știu, și aceasta este o întrebare directă, care este situația, unde ne aflăm în transpunerea directivei. Vreau să știu dacă unele țări au transpus-o deja și dacă da, care. Mulțumesc. Mrs. Doamna președintă, ă, cred că nu trebuie să mai spun și eu că această directivă este mult așteptată, ă, dar este așteptată dacă va avea un impact în mod real asupra accesului IMM-urilor la achizițiile publice. Ă, ca și copreședinte la Intergrupul pentru IMM-uri, m-am întâlnit cu reprezentanța IMM-urilor din majoritatea țărilor din uniunea europeană și uh, toți se plâng de același lucru și anume că în mod real imm urile nu au același uh, acces și nu au aceeași posibilitate de a uh, participa la achiziții publice și vreau să adresez trei întrebări concrete comisiei se va rezolva sau nu cu noua directivă problema contestațiilor în țara mea adeseori se contestă participarea la, la licitație pe motive până la urmă nu toate reale și se prelungește foarte mult uh, uh, um, finalul licitației și practic uh, lucrările respective. Uh, noi am încercat, în țara mea s-a încercat cu a, a, uh, a se pune o, o amendă o taxă celor care fac uh, contestații de dragul contestațiilor pentru a prelungi însă comisia ne a notificat și a trebuit să scoatem această cum se rezolvă problema contestațiilor. al doilea lucru dacă puteți comparativ cu vechea directivă această nouă directivă ce aduce nou în afară de acest document unic mult discutat și și eu sunt de acord că este complicat ce aduce nou ca pârghie pentru accesul imm urilor la uh, achiziții? și trei dacă lăsăm doar prin subcontractare să aibă acces imm urile cum rezolvăm plata lor? Pentru că în țara mea există o mare problemă. Are acces o companie mare și IMM-urile nu sunt plătite după aceea la subcontractare la termen. Thank you. I've got two more quick. Mulțumesc. Încă două întrebări foarte pe scurt, apoi dăm cuvântul comisiei, trecem la vot și apoi discutăm despre dialogul tripartit. Foarte pe scurt, așadar, următorii vorbitori. Mulțumesc. Două întrebări. În ceea ce privește achizițiile în format electronic, unele țări au experiență cu aceste achiziții electronice. Aș dori să știu dacă Comisia consideră obligatorii și astfel de licitații pentru anumite domenii măcar. Și a doua întrebare, ceea ce privește accesul IMM-urilor, aș dori să știu dacă vor exista adopta instrumente folosite pentru a garanta IMM-urilor și micilor antreprenori îmbunătățirea poziției lor, nu doar în ceea ce privește procedura de selecție, ci și în poziția lor de subcontractori față de companii mai mari, mai importante. Mai dorește ceva, nu? Domnul De Jong, v-ați referit la documentul unic. Am înțeles că o versiune a fost distribuită coordonatorului, va trebui să o retrimitem. E în uh, dosarul de ședință, documentele de ședință. Vicky, îmi cer scuze, spune domnul de Young, era vechiul document, eu mă refeream la compromis. Da. Uh, comisia, ce ne puteți spune acum și ce nu, ne trimiteți în scris. Comisia, mulțumesc, 5 minute este, Într-adevăr, ar fi uh, dificil să răspundem tuturor întrebărilor. Voi începe cu întrebările legate de transpunere. Mulțumesc pentru întrebare. Asta îmi permite să vă explic ce a făcut Comisia uh, de peste un an încoace pentru a ne asigura că acest nou pachet e înțeles și implementat în mod corespunzător. Am venit cu acest și că noile reguli sunt implementate eficient și folosite de statele membre, am hotărât să începem un dialog intens cu statele membre. Am început o serie de seminarii în martie anul trecut. Ne întâlnim aproape în fiecare lună cu reprezentanții statelor membre și discutăm în detaliu probleme de uh, transpunere sau subiecte care interesează statele membre. În al doilea rând, am creat și o platformă electronică pentru schimbul de informații și bune practici cât privește implementarea. Uh, atât între statele membre cât și cu Comisia. Am mai făcut, uh, am mai organizat o serie de întâlniri bilateral cu statele membre care au dorit să obțină poziția Comisiei cu privire la transpunere, deci comparându-ne cu alte directive, am luat toate măsurile posibile pe care uh, ni le-au cerut, de fapt, statele membre, astfel încât să ne asigurăm că directiva e înțeleasă cum trebuie și că uh, implementarea se va desfășura fără probleme. Răspunsul statelor membre este pozitiv. Și trecând acum la întrebarea cu privire la ce probleme au fost întâlnite, pe lângă câteva situații foarte specifice, niște întrebări pe care le primim de fiecare dată, sunt și domenii noi însă nu sunt neapărat probleme fundamentale. De exemplu, modificările sau cooperarea public-publică. Achizițiile publice presupun că dacă statele membre insistă și consideră că e necesar, Comisia ar putea veni ulterior cu documente orientative. Nu aș putea pune degetul pe vreo problemă de nedepășit sau vreuna specifică. Ceea ce privește directiva cu privire la concesiuni, da, e nouă, acolo statele membre sunt mai atente la uh, modul în care se transpune. Logica directivei cu privire la concesiuni merge pe logica directivei cu privire la achiziții publice, deci multe răspunsuri uh, se găsesc, deja sunt aplicabile și noi directive. Ne-ați mai întrebat cum arată procesul de transpunere. Există un singur stat membru care a transpus o directivă, și anume Regatul Unit. Noi verificăm la intervale regulate ce s-a mai întâmplat, vrem să evităm întârzieri în transpunere însă nu ne așteptăm să fie transpusă înaintea vacanței de vară, dar până la sfârșitul anului, da. Apoi, problema menționată de domnul Juvan cu modul în care Franța a decis să transpună directivele, statele membre pot decide ce măsuri naționale să folosească pentru a transpune legislația. Comisia nu poate interveni aici. Dacă va fi o lege sau două sau trei sau dacă se face într-o procedură care implică Parlamentul sau prin ordonanță, nu ne putem băga. Acest uh, element ține desigur de fiecare stat membru în parte și decizia se ia la nivel național. Depășește așadar competențele noastre. Și foarte pe scurt la întrebarea legată de SPD, Comisia e desigur uh, dispusă să vă dea mai multe informații despre acest document unic. Vă putem spune exact unde ne aflăm, putem intra în detalii. Aș dori doar să subliniez că e o activitate în desfășurare, iar uh, documentul pe care l-ați primit s-a mai schimbat între timp. Trebuie să conștientizăm negocierile care sunt în desfășurare și odată ceea ce vedeți poate azi a fost depășit între timp. Dar menționăm asta când oferim informații concrete, spunem că e informația la momentul respectiv. Însă suntem transparenți și nu e nimic ce nu dorim să vă arătăm, doar să ținem cont de faptul că discuțiile continuă și documentul evoluează. Apoi pe problema simplificării. Asta urmărim, asta doresc și statele membre și nimeni n-ar dori ca acest document să fie prea complicat sau prea uh, complex nici pentru autorități, nici pentru operatori. Trebuie de asemenea să ținem cont de faptul că de multe ori interesele celor două părți diferă. De aceea, așa cum am spus la început, încercăm să găsim o cale de mijloc. Am dorit ca operatorii economici să confirme că îndeplinesc motivele și apoi îi trimitem spre alte documente cu privire la proceduri specifice. Și aici mă răspund și domnului De Jong cu faptul că documentul e reutilizabil. Da, sigur, poate fi reutilizat dar mă gândesc la anumite documente, anumite elemente. Deci dacă un uh, operator declară că are o cifră de afaceri de 10 milioane, poate folosi documentul pe orice procedură pentru o cifră de afaceri de până 10 milioane. La fel pentru calificarea angajaților și pentru motivele de excludere și așa mai departe. Sunt multe elemente care pot fi refolosite, dar trebuie să conștientizăm totuși că fiecare procedură de achiziție e specifică Cam acestea ar fi limitările, dar uh, înțelegem conceptul, nu văd uh, vreo limitare în acest sens. Și dacă reușim să ne hotărâm pe această variantă, cred că formularul va fi, vom fi uh, convenit asupra formularului până la începutul vacanței de vară. Vă vom da atunci mai multe informații. Și dacă îmi permiteți, aș mai spune câte ceva. Foarte pe scurt, am mai pus o întrebare despre procesul de revizuire. Pachetul care tocmai a fost adoptat nu urmărește procedurile de revizuire. Acolo este o altă directivă care se referă tocmai la aspectele menționate cu privire la penalizări, la menzi, la corectitudinea procedurii, la alegerea uh, câștigătorului licitației și mai departe, dar nu face parte din acest pachet. E vorba de altă directivă care acum e analizată de comisie, analizăm cât de eficientă este și vă vom da informații odată ce vom fi încheiat această analiză. Și cred că cele 5 minute au trecut. Mulțumim, trebuie să trecem la vot, mulțumim comisiei. Iată că interesul din partea membrilor Parlamentului este mare, trebuie să ne asigurăm că amendamentele la directivă vin în avantajul IMM-urilor și că atunci când am vorbit de simplificare și eliminarea birocrației, aceste lucruri vor funcționa. Înainte de a trece la vot, am următoarea sugestie. aș dori ca cei care monitorizează procesul din partea fiecărui grup să urmărească situația și să-i uh, dacă e uh, necesar, putem folosi și alte instrumente care ne stau la dispoziție să adresăm uh, întrebări formale sau să venim la grupurile de lucru. Dorim să ne asigurăm că va funcționa. First vote is on, thank you, the Steiler report on um, gas appliances. Um, Should we just do a quick test vote because I've never done, voted in this. Haideți să facem un mic test. Nu am votat aici. Întrebarea este ce zi este astăzi? Joi? Aș dori să-mi răspundeți un vot deschis pentru această întrebare. Este astăzi joi? Am deschis votarea. Luminița mea nu funcționează. Din partea socialiștilor și democraților e o persoană în plus. Și acolo în dreapta un aparat nu funcționează la ECR. Doriți să vă mutați pe un alt scaun, poate? Să vedem dacă funcționează. Mai are cineva vreo problemă cu aparatul? Before we close it, let's just check if this machine's Înainte să închidem votul să vedem dacă funcționează această consolă. Bine, mulțumesc, funcționează, așa că acum trecem la vot. Raportul Catherine Steiler. Amendamentul 34. Cine-i pentru? Împotrivă? Nu, de fapt, o să începem votul. Spun din, din nou, amendamentul 34. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptă. 36, 36 nu. Trebuie să mai votăm întâi cele patru prevederi de la început. Deci voturile, votul în bloc pe LMF, deci cine pentru NLF? Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum votul pe fittings, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Market surveillance, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și textul corrections și clarificări lingvistice, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum, amendamentul 37, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Check. Amendamentul 40. Se verifică. Se închide votul. Se adoptă. Domnul Juvan are o problemă și domnul Durand are o problemă. Comentariu fără microfon din sală. Nu văd, nu văd ce spuneți, ce fac. Pun ochelarii, scot ochelarii ca să pot vedea. Dar se adoptă. Consola funcționează? Nu. Nu era aprinsă. Bine. Funcționează, dar nu era aprinsă. Nu e deschis acum pentru că nu e votul deschis. Să începem la următorul vot să verificăm. Aveți, uh, vot asistent, asistent al dumneavoastră. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 211 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Much more difficult for me to see. okay, let's close the vote. That falls. Um, two, one, two in favour. 212 cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 213 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 215 a fost retras. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 217 Oh, am cer scuze, amendamente de compromis 3, cred că l-am sărit. Amendamentul de compromis 3. Se adoptă. Cine este pentru? Îmi cer scuze? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și acum trebuie să... Trecem la 80. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 220 pentru. Nu a căzut acesta, e caduc. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Bine, deci vă rog să aveți răbdare cu mine, că e foarte dificil pentru mine că trebuie să mă uit uh, în tot cercul acesta, în loc să mă uit drept înainte să văd dacă se adoptă. Amendamentul de compromis 4 a trecut, deci acum amendamentul 86, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 95 pentru, de fapt cu un amendament oral, în primul rând, cu amendamentul oral cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și deci partea a doua fără cade, 200... Nu, 97, spune președinta, 97. 96 îi caduc, 240, 224 îi caduc, deci amendamentul 97. Cine-i pentru? împotriva abțineri se adoptă. We are going to go to one, one. Trecem acum la 113. Putem face în bloc până la 115. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 117 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 125 și 126 în bloc, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130-131 retrase, amendament oral acum, la anexa 1, partea 1, cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 și 136 mm, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, verificăm. 226, check, vote is... Verificare 226, s-a deschis votul. S-a închis, respins. O sută Pentru? Împotriva? Abține? se adoptă 139 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 141 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 142 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 144 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 145 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 147 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 100 129, nu, 229, spune președinta, se corectează pentru împotrivă, se verifică, se verifică acesta. 229. One too many S&D. O persoană în plus de la SCD. Mulțumesc. Și se adoptă. 160 și 161 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 189 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 191 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromis, amendament de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Amendamentul 13 nu se votează. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul 47, amendamentul 210 ca completare pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum votul pe proiectul de raport astfel amendat. Cine-i pentru? acesta trebuie să fie un vot electronic, nu? Da. Haideți să votăm, să deschid votul. Se adoptă cu 33 de voturi pentru și acum votul pentru a începe negocierile și a da mandatul pentru negocieri. Cine-i pentru? Tot electronic, de fapt. Carried by 35 2. Many congratulations. Felicitări, se adoptă. Mulțumesc foarte mult pentru munca depusă. Mulțumesc. Trecem la următorul vot cu privire la raportul pe echipamentele de nu, cer scuze, pe Următorul așadar, amendamentul 35 pentru împotriva abțineri. Nu, de fapt îmi cer scuze, spune președinta. 35 din nou pentru împotriva Abțineri se verifică. Verificăm. Se adoptă. 116 pentru împotrivă abțineri, se, ad- se respinge 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 167, e caduc. Amendamentul de compromis 2 uh, pentru, împotrivă, abțineri trebuie verificat. Deci trecem la amendamentul de compromis 3 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la Empl 38. Se verifică 38, vă rog. Forty-two. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 44 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. 40, identic, uh, pentru, împotriva abțineri, se adoptă 178, este uh, suplimentar, pentru, împotriva abțineri, nu se adoptă 42, pentru, împotriva abțineri, se respinge 46 și 41, pentru, împotrivă. Vom face o verificare la 41 și 46. se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom face o verificare la 44. Da, se respinge. O pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 48 și 45 pentru, împotrivă. Vom face o verificare. Passed. Se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 și 47 pentru. Da, vom face o verificare atunci la 49. Number 50 and number 50 și 47. Cine este pentru? Doriți vot separat? Foarte bine. Votăm atunci amendamentul 50 în primul rând. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum ocupare 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 foarte bine, facem o verificare la ocupare 47, pentru că a fost oarecum confuz votul. Deci amendamentul 47 de la ocupare. Țineți cont că 50 a fost adoptat. Se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 49 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ocupare 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare la acesta din urmă. False. Se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 182 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 53 pentru, nu, acesta este caduc, 53, ocupare 52, nu, 53 spune președinta, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ocupare 53, vom face o verificare atunci. One person more to vote. O persoană în plus la vot? Da. Se respinge. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare la amendamentul 54 de la comisia noastră. Thank you. So it's very confusing because we've da, îmi pare rău, dar avem amendamentele noastre și cele de la ocupare cu aceleași numere în același timp, uh, se creează confuzie. Se adoptă. Și acum amendamentul nostru 55 pentru împotrivă abțineri se adoptă, ocupare 54 pentru împotrivă abțineri se respinge. 183 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Ocupare 54 pentru nu, mă scuzați, 55, spune președinta, pentru împotriva abțineri se respinge. 184 a fost retras. Votăm atunci 56 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 185 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Ocupare 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 și ocupare 57 pentru 188, ocupare 57 Sunt identice. Da, cred că sunt identice cele două amendamente. Deci 188, 186 și ocupare 57 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 58 a, este caduc, nu? Spune președinta, da, este caduc. 190 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 191 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, verificare la 58. Se adoptă. Ocupare 59 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 192 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 194 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 59 și 193 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 60 și ocupare 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 62 pentru, împotriva abțineri se respinge, ocupare 63 pentru, împotriva abțineri se respinge, ocupare 64 pentru, împotriva abțineri se respinge, 61 și ocupare, nu, 61 pentru, împotrivă, se respinge, ocupare 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. 63 și ocupare 68 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 64 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 197 pentru, împotriva, abțineri se respinge, ocupare 69 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 198 pentru, împotriva, se adoptă, 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 și 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66, verificare. Șaizeci șase, sunt sigură că se adoptă. Două sute trei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Șaptezeci și doi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204 pentru, 204 și 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 și ocupare 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ocupare 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 75 ocupare pentru, împotriva abțineri se respinge, 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 72 a fost retras, 208 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 73 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 74 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 75 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 78 pentru, ocupare pentru, împotriva, abțineri se respinge, ocupare 79 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Verificare la ocupare 79, foarte bine. Da, vă mulțumesc pentru verificare și acum 76 uh, și ocupare 70. Nu, mă scuzați, 80, spune președinta, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 și ocupare 81, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 și 209, pentru, împotrivă, verificare. se adoptă. Ocupare 82, nu, 83 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 79 și 210, nu, 79 doar pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 211 pentru, 210 este compatibil, îmi pare rău, atunci 210 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă, nu, se respinge, verificare electronică. Da, la un vot diferență, 211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 212 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. Se adoptă. 80. 80, 81 și 82 împreună, sunteți de acord? Nu? Atunci separat. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 214 pentru, 213, mă scuzați, spune președinta. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. trei vot în bloc asupra supravegherii pieții, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 89 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 90 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 91 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, ocupare 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 216 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, ocupare, nu, verificare, se respinge. Ocupare 85 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 219 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 95 și ocupare 86 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare. 95 și ocupare 86. Se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 221 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 222 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 99 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Ocupare 87 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 100 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 101 pentru, 101 și ocupare 88 pentru, împotriva abțineri se resping, 89 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Ocupare 90 și 102 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, ocupare 91 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 223 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, 20, 224 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, 225 și ocupare 92 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 226 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ocupare 94 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 106 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 107 și amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 108 cu amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 227, nu, verificare atunci la 109. Se adoptă. 227 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 95 pentru, nu, este caduc, 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 228 pentru, împotriva abțineri se adoptă, ocupare 96 pentru, împotriva abțineri se respinge, ocupare 97 pentru, împotriva abțineri se respinge, ocupare 98 pentru, împotriva abțineri se respinge, ocupare 99 pentru, împotriva abțineri se respinge. 111. Nu, vreți verificare la 99? Foarte bine. Se respinge. 111 și ocupare 100 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 101 de la ocupare pentru împotrivă, Abțineri se respinge. Ocupare 102 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 112 pentru, împotrivă. Nu, nu sunt identice. Abțineri se respinge. Deci 112 se respinge și acum 229 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Putem face o verificare încă o dată la 229? Deci la 229 se adoptă am înțeles că ocupare 103 este identic, deci putem trece la 113 și ocupare 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare la 113 și ocupare 104. ...113 și ocupare 104. Se adoptă. Ocupare 105 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ocupare 106 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 232 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ocupare 107 pentru, nu, este caduc. 233 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ocupare 109 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, ocupare 110 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 114 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 115 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 111, reocupare nu, 116 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, și asta include și ocuparea 112, Ocupare 113 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ocupare 114 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 117 și ocupare 115 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ocupare 116 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ocupare 117 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificare la ocupare 117. 118 și ocupare 118 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 119 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 120 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, ocupare 119 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 121 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, ocupare 120 pentru, împotriva, abțineri se respinge, ocupare 121 pentru, împotriva țineri se respinge. Amendamentul 122 și ocupare 122 pentru împotriva țineri se adoptă, 123 pentru împotriva țineri se adoptă, 124 și ocupare 123 pentru împotriva abțineri. Cred că se adoptă, dar vom face o verificare la amendamentul nostru 124 și ocupare 123. Se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă. Vom face o verificare la 127. Se adoptă 128, aproape am ajuns, îmi pare rău, spune președinta. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar vom face o verificare la acest compromis 6. Se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 125 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ocupare 126 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ocupare 127 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 132 și ocupare... Nu, spune președinta. 132 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ocupare 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133. Doriți să facem un vot în bloc până la 139? Nu. Atunci 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 nu, 133 n-a fost adoptat, acum 134. Doriți verificare la 133? Nu, atunci 133 se respinge și acum 134 și ocupare 130 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotriva abținere se adoptă 137 pentru, împotriva abținere se adoptă 138 pentru, împotriva abținere se adoptă 138 verificare. Da, se respinge. Nu, este caduc. Foarte bine. Mai puțin de negociat la trialog atunci. 139 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 140, nu, mă scuzați, 131 de la ocupare pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 140 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă asta include și ocuparea 132, 143 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 144 pentru, împotriva, verificare electronică, vă rog, la 144. Se adoptă. 145 pentru, împotrivă, încă o verificare la 145, vă rog. Se adoptă. 146 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ocupare 1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ocupare 2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Ocupare 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva țineri se adoptă. Ocupare 4 era identic, ocupare 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se, se adoptă, 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, compromisul 1 pentru, împotriva, Verificare electronică la compromisul 1. Am deschis votul pentru compromisul 1. Compromisul 1. Mulțumesc. Se adoptă. 149 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, ocupare 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 și amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ocupare 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 și ocupare 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, ocupare 10 pentru, împotriva abțineri se respinge, Amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 și ocupare 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 și ocupare 12, nu, doar amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 151, Ocuparea 12, într-adevăr, este compatibilă. Îl votăm pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 151 pentru, împotriva țineri să adoptă. Da, se adoptă. 152. Amendamentul 152 pentru că amendamentul 12 și ocupare 13 sunt caduce, deci 152 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 153 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, Ocupare 14 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ocupare 15 pentru împotriva abțineri se respinge, ocupare 16 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, ocupare 17 este caduc, 154 pentru împotriva. Vom face verificare electronică la 154. Da, se adoptă. Amendamentul 16 și ocupare 18 împreună pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 17 și 155 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 156 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 24 pentru 159 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 160 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 161 pentru, împotrivă. Vom face o verificare la 161 care se respinge, 162 pentru, împotrivă, 162 pentru, împotriva, abține, se respinge. Ocupare 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La ocupare 20 facem o verificare. Se respinge amendamentul 20 și ocupare 21 pentru împotriva abțineri se adoptă, 163 pentru, împotriva abțineri se respinge, 21 în bloc până la 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se respinge, ocupare 22 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 33 pentru, împotriva abține se adoptă. Ocupare 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 165 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ocupare 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ocupare 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 34 pentru, doriți să facem o verificare la ocupare 25, foarte bine. Se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doriți să avem toate aceste amendamente de la ocupare în bloc, da? Deci 26, 27, 28, 29 până la 31 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Și acum votul asupra raportului modificat, vot cu apel nominal, vot electronic. everybody voted? Toată lumea a votat. Încă două voturi. 24 la 3 și 10 abțineri și acum votul asupra mandatului de negociere. Can we vote on the mandate? Putem vota mandatul de negociere, vă rog. Electronic vote. Vot electronic, avem nevoie de două treimi. Mandate. Mandate. A vote on the mandate. Votul asupra mandatului și pentru negociere. Încă un vot. Vă mulțumesc. 34 la 1. Vă mulțumesc foarte mult. Se adoptă și îmi pare foarte rău pentru acest vot atât de complex. Dragi colegi, următorul punct este cel la capabilitățile de securitate și apărare în Europa. Este vorba de un aviz al doamnei Galbelci. On all those. Amendamentul de compromis 1, cine este pentru? And... Potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Potrivă, se adoptă. Amendamentul 6. Amendamentul 5, reluăm. Pentru, împotrivă, abțineri cade. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Prima parte pentru potrivă țineri. Se adoptă compromisul 2, partea a doua pentru potrivă abțineri. Se adoptă amendamentul 12 pentru potrivă abțineri. Se adoptă 13 pentru potrivă abțineri. Se adoptă nu? Da? 14, 15, 16 împreună? Nu? Nu. 14 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, potriva, abțineri se adoptă. 23 pentru, potriva, abțineri cade. Compromisul 4 pentru, potriva, abțineri se adoptă. 29 pentru, potriva, abțineri, se adoptă, dar putem verifica. se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, cade. 32 pentru, împotrivă, abțineri, cade. Compromisul 5 se adoptă. Compromisul 6, două părți pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 46 pentru, prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte, pentru, împotriva, verificăm. Încă un vot, încă o persoană. A picat. 47 este adoptat, 45 cade, amendamentul 48 pentru, împotriva, abțineri. Cade, 49 pentru, împotriva, abțineri. Cred că a picat, dar haideți să-l verificăm. 49. Da, 49 cade. 50 pentru, potriva abținere. Cade. 51 pentru, potriva abținere. Se adoptă. 52 e compatibil pentru, potriva abținere. Se adoptă. 53 pentru, potriva abținere. Hai să verificăm 53. se adoptă. 54 pentru, potrivă, țineri, cade. 55 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, potrivă, abțineri verificăm. 59 se adoptă. 60 pentru, potrivă, țineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, obținere cade. Compromisul 8 pentru, împotrivă, obținere se adoptă. 66 pentru, potrivă, obținere cade. Nu? Ba da. 69 69 pentru împotriva obțineri cade, 71 pentru împotriva obțineri cade, 72 pentru împotriva obțineri trece, 70 compatibil pentru împotriva obțineri se adoptă, 74 pentru împotriva obțineri cade, 75 pentru împotriva obțineri se adoptă, 75 pentru împotriva abțineri se adoptă, 76 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Se adoptă. Votăm pe proiectul de aviz, forma modificată. Încă un vot. 27 pentru 6 împotrivă o abținere. Felicitări, domnule raportor, mulțumim! Mulțumim tuturor pentru întreaga sesiune. De pe scurt, despre trialogul din uh, seara trecută, vă rog să părăsiți sala în liniște și dau cuvântul imediat, domnule Conlangen. Vă rog să părăsiți sala în liniște. Avem un, uh, am avut aseară o întâlnire tripartită foarte dificilă, care a durat foarte mult. O serie de membri au jucat un rol important și doamna Langan va dori să ne spună ceva despre această directivă. Doamnă președinte, dragi colegi, așa cum spunea doamna uh, raportor, am avut a treia întâlnire tripartită în uh, cadrul acestei directive. Au fost negocieri foarte dificile și mi se pare, consider că e important să mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră, colegilor secretariatului și membrilor biroului. A fost o cooperare foarte strânsă și bună. Am uh, progresat bine. Rămâne întrebarea uh, discutată și în al uh, doilea trilog, acel click-through, în a doua discuție Consiliul fusese împotrivă pentru aceste, acest tip de călătorii paușale și nu erau puține state membre, ci erau toate cele 28. În a doua discuție am arătat că e o limită pe care nu, dorim, nu putem depăși. Consiliul s-a apropiat de noi, dar acum am mai adăugat ca elemente detaliile de plată și adresa de e-mail. În acel punct am uh, întrerupt ieri negocierile pentru a da posibilitatea grupurilor politice să discute acest rezultat și să-și pună întrebarea dacă putem accepta această cale a Consiliului. Consiliul a spus că e limita lor, nu se vor mai apropia de noi și atunci se pune întrebarea dacă va exista până la urmă această nouă directivă sau nu. Asta trebuie să discute grupurile politice acum. În acest sens am și o rugăminte. Suntem uh, cu toții de acord că trebuie să acordăm atenție deosebită efectelor legislației asupra IMM-urilor și în acest sens v-aș propune să ne gândim dacă n-ar merita ca în cercul coordonatorilor să vedem dacă această directivă corespunde acestei dorințe și să discutăm acest aspect. Cam atât despre ceea ce s-a întâmplat la trilog. Mulțumesc, mulțumim pentru informații. Am participat și eu la trilog și am ajuns la acest aspect cheie și câteva aspecte mai puțin importante. Așa cum spunea și domnul raportor, trebuie să analizăm cu atenție acum situația, să vedem dacă Parlamentul e gata să continue pe acest subiect. Astfel încât uh, raportorul să aibă o poziție clară. Deci, așteptăm discuțiile interne din grupurile politice, să vedem cât de mari sunt uh, diferențele de opinie și dacă acestea sunt atât de importante încât nu putem ajunge la un acord. Cred că doamna Gebhardt dorește să ia cuvântul. Evelyn? Mulțumesc. Am spus-o deja, am discutat asta în grupul nostru și face o singură observație. Nu e vorba de faptul că Consiliul spune că nu vrea și noi să ne declarăm de acord și spunem bine, atunci acceptăm asta. Nu e o premisă prea bună pentru noi, pentru viitoarele negocieri care ne așteaptă. Știm, mai ales din perioada trecută, că s-a ajuns și la astfel de puncte unde Parlamentul a spus că, iată, nu ne este suficient acest rezultat. Această poveste click-through e de fapt motivul pentru care s-a cerut o revizuire a acestei directive privire la pachetele de servicii pentru călătorii. 80% din contracte au această nouă formă astăzi. Dacă le excludem, ne întrebăm de ce mai avem oare nevoie de o nouă directivă. Și de aceea, cred că ar fi bine să ne gândim foarte bine și să vedem dacă lăsăm guvernele să ne spună ce se dorește sau dacă nu cumva am uh, face mai bine să respectăm și să reprezentăm interesele consumatorilor și să obținem un rezultat mai bun decât uh, ce se întâmplă, ce propune Consiliul, ceea ce ne oferă Consiliul elimină majoritatea majoritatea contractelor reale și nu putem fi de acord. E vorba de Comisia noastră a protecției consumatorilor și trebuie să protejăm consumatorii. Doamna Gerhard, dacă îmi permiteți, Acest Parlament nu a făcut această concesie, nu a acceptat poziția de negociere a Consiliului. Consiliul a acceptat poziția Parlamentului. Noi am arătat că dorim ca aceste, această rată a clipurilor să fie tratată ca un pachet. Diferența între noi este următoarea modul, momentul actual. Ce informații se oferă într-o parte a procesului și în cealaltă. În plen, Parlamentul a decis a decis că ca informație există numele pasagerului și alte date. Atunci vorbim de un pachet. Consiliul a încercat să clarifice ce ar putea fi celelalte date cu caracter personal și au sugerat că alte date cu caracter personal ar trebui să includă adresa de mail și detaliile de plată. E un mic detaliu. Înțeleg că trebuie să protejăm consumatorii. Dacă grupul dumneavoastră ia în serios această problemă, ar fi foarte util ca deputații să fie prezenți în trilog. Avem poziții apropiate, dar iată, a rămas această zonă descoperită. Vă rog când vă întoarceți, să vă uitați în detaliu la ce am discutat aseară cu membrii dumneavoastră și să vedem dacă nu găsim vreo altă cale pentru a depăși acest impas. Secretariatul vă stă la dispoziție. Avem suficient timp, e deja planificată următoarea întâlnire, dar trebuie să încercăm să găsim uh, idei despre cum am putea ajunge la un compromis. S-ar putea să fie imposibil de aliniat cele două poziții, dar s-ar putea să găsim o soluție. Însă, după cum am spus, ce conține un astfel de pachet uh, click-through? Și dori doar să-i urez bun venit predecesorului meu, domnul Harper. Mă bucur să vă văd în sală. Cer scuze, a fost o ședință foarte lungă azi noapte. Domnul Coferati, vă rog. Ședința de ieri a fost foarte lungă și foarte obositoare și trebuie să spun că atât raportoarea cât și președinta s-au uh, comportat într-adevăr uh, ca niște negociatori adevărați și pot să spun acest lucru cu ceva experiență la bord. Însă punctul care este foarte delicat și care necesită, după părerea mea, mai multă atenție și în același timp aprofundare, este următorul. Um, poziția Consiliului are ca scop să nege eficiența click-through-ului. Însă, după cum vă amintiți, înainte, Consiliul era împotriva introducerii oricărei soluții în domeniul click-through. Noi l-am constrâns să-și schimbe atitudinea și acum există totuși o disponibilitate din partea Consiliului, însă că diferența dintre noi și ei este în continuare în legătură cu conținutul. Pentru că noi am spus, în baza a ceea ce se aprobase, de exemplu, deja la noi ieri că suntem gata să găsim o soluție care să prevadă un nume și alt indicator pe lângă. Putem să precizăm eventual care să fie celălalt indicator sau cealaltă informație, dar poziția Consiliului este una inacceptabilă pentru că ea cere mai multe elemente, nu numai cele două pe care le-am indicat noi. Și vreau să subliniez că al treilea element al Consiliului, de asemenea, riscă să pericliteze posibilitatea de a, de a folosi eficient click-through-ul. Și eu ce am înțeles este următorul lucru. Consiliul nu poate să zică nu propunerii noastre, însă încearcă să introducă uh, un element sau elemente în punerea în aplicare a click-through-ului care să ducă la o evaporare practică a acestuia. Pentru că dacă noi astăzi acceptăm propunerea Consiliului, atunci, de fapt, acceptăm principiul și îl obținem, dar principiul, de fapt, nu se poate utiliza de către majoritatea cetățenilor care utilizează sistemul. Deci cred că mi se pare corect ce am făcut ieri și anume să întrerupem, să ne oprim, să discutăm între noi despre ceea ce ar putea fi o soluție eventuală și fără această grabă de a termina. Eu înțeleg această grabă din partea Consiliului, pentru că știu că Consiliul dorește să obțină un rezultat, însă noi mai avem o marjă care ne permite, o marjă de timp, care ne permite să mai vorbim despre conținut dar să nu cădem în uh, capcana pe care ne-a întins-o Consiliul și anume de a da un răspuns pozitiv pe criteriu, dar de fapt după aceea făcându-l absolut infolosibil. Deci mi se pare corect, așa cum a zis și doamna președinte, cu tot uh, să vorbim calm uh, despre acest caz, despre aceste soluții posibile pe care le avem în acum în situația actuală pentru că odată ce avem acest principiu, trebuie să fie însă și folosibil de către utilizatori. Și ceea ce face astăzi Consiliul, din punct de vedere al propunerii pe care a făcut-o ieri, nu merge deloc în direcția aceasta, practic. Asta este ceea ce ne-am dat seama ieri și cred că a fost bine de aceea să luăm decizia pe care am luat-o ieri seară de a nu încheia negocierea și de a continua discuția, deci dându-le și șansa să mai facă un efort, pentru că nu este acceptabil nici din punct de vedere al negocierii să spună Consiliul că aceasta este soluția și puteți să o luați sau să o lăsați, cum vreți. Dar nu așa se negociază, după părerea mea. Um, thank you. Aditi Shansova, and then we'll... Mulțumesc. Am cuvântul la domnului Șanț. Primul rând, mulțumesc doamnei uh, raportor și președintelui pentru discuția de ieri. Cred că ați apărat foarte bine poziția Parlamentului și iată, datorită dumneavoastră, am înregistrat o serie de succese. Acum avem un compromis în față. Da, mai e un element cheie care așteaptă să fie rezol rezolvat, e un subiect sensibil pentru o serie de delegații. Cred că lucrurile nu sunt uh, albe sau negre. Poate n-ar fi rău să ne uităm și la soluții alternative. Salut faptul că avem acum timp pentru a discuta intern în grupurile politice acest subiect. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Propunere constructivă pentru doamna raportor și raportorii în umbră să vedem cum putem progresa. Mulțumim. pe alte puncte, în afară de pachetul de călătorii. Regulamentul cu privire la piața unică Telecom, eu, grupul de lucru, despre copyright am primit luni informații, doamna Stiller. Mulțumesc, Vicky. Ieri a avut loc o altă întâlnire a grupului de lucru și ce a fost interesant de urmărit acolo a fost subiectul uh, text și data mining. Asta o prezentare unui grup de copyright și altor organizații care să arate ce se întâmplă când mergem online. Dacă vrei să, foto, foto, să folosești o fotografie, cum poți utiliza această uh, informații pentru a afla dacă poza este uh, protejată sau nu. Și mi s-a părut interesant că, iată, tehnologia există și permite persoanelor să afle dacă o fotografie e protejată și uh, s-ar evita situații în care din greșeală se folosesc materiale uh, protejate. Următoarea întâlnire are loc în mai. Și e bine, dacă eu nu pot fi prezentă sau Vicky poate fi sau alte persoane pot fi, a fost o prezentare foarte utilă și poate un lucru pe care l-am putea avea în vedere când vorbim de analizarea datelor. Mulțumim, așadar. Mulțumim, foarte util. Piața unică, pachetul Telecom. Echipa raportorilor din Umbra IMCO au fost foarte uh, folositori au făcut propuneri. Dialogul tripartit a avut loc marți seara. ITRE a făcut o ofertă cu privire la roaming, a oferit o perioadă de tranziție destul de scurtă, pic peste de un an, înainte să Eh, terminăm cu roamingul și în acea perioadă consumatorii să aibă un pachet de produse ca acasă, nu acea variantă 5 plus 5 plus 5, ci um, cantități mai mari de minute, SMS-uri și uh, pachet de date inclus. Am vorbit și despre neutralitate. Consiliul refuză un capitol separat pentru drepturile consumatorilor, însă, după părerea noastră, drepturile consumatorilor sunt prea importante în aceste două pachete încât să așteptăm următoarea revizuire a directivei cu privire la serviciile universale. Va începe abia la anul, vi- anul viitor, deci s-ar putea să mai treacă mulți ani până să vedem în realitate. Secretariatul a identificat cinci domenii cheie legate de această neutralitate și care au legătură cu roamingul. Cinci domenii cheie unde noi credem că e esențial să se îmbunătățească drepturile utilizatorilor finali. Și sunt incluse aici, pe partea de roaming, posibilitatea consumatorilor să-și controleze consumul nu constați prea târziu că ți-ai uh, consumat minutele și ești trecut automat la un tarif mult mai scump fără să știi. Deci posibilitatea pentru consumatori să-și gestioneze iată acest consum, să-l controleze acest lucru trebuie să fie posibil atât la nivel național, dar și în roaming. Neutralitatea rețelei. Aici ne-au dat câteva informații ale consumatorului care trebuie să fie trecut în contract. Consiliul s-a declarat de acord că aceste informații sunt necesare. Noi am cerut ca aceste informații să includă și informații despre vitezele minime pe medii pe care uh, consumatorul la care să se aștepte și cum uh, va, ce va avea de plătit pentru diferitele pachete. Consumatorul trebuie să știe la ce să se aștepte și mână în mână dreptul de a încheia contractul, de a-l opri dacă uh, calitatea nu corespunde. Am discutat asta și cu Beoc uh, săptămâna trecută, a fost de asemenea foarte util. Și pentru a ne asigura că aceste informații despre viteze și volume pot fi foarte clare, dorim să avem niște linii orientative clare și instrumente de comparație repet cele cinci elemente. Informații contractuale cu privire la viteză și așa mai departe, nevoia de control, dreptul de a uh, anula contractul, nevoia de linii orientative, astfel încât să vedem ce fac operatorii și că operează în mod corespunzător și instrumente comparative. Mână în mână cu acestea am cerut și o declarație a Consiliului, poate chiar și din partea Comisiei, cu privire la ce se va întâmpla cu această directivă universală a serviciilor în revizirea acesteia. Alte elemente cu privire la uh, numărul 112, la terminale și așa mai departe, acestea pot fi tratate în cealaltă directivă. E un pachet complex, dar lucrurile se uh, mișcă destul de repede. Mulțumim tuturor pentru ajutor. Următorul punct de pe ordinea de zi item number 10, which is Mr. Tarabella's. Trecem la punctul numărul 10, către o reglementare, nu, punctul numărul 9, către o economie de succes bazată pe date. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi un punct despre procedură. Am înțeles că raportul ITRE s-ar putea să nu fie un raport adevărat, s-ar putea să-l trebuiască să-l trimită la Consiliu, s-ar putea ca avizul nostru să nu fie un adevărat aviz. Deci dacă aceasta este procedura, e foarte regretabil, pentru că e totuși un raport important, iar aceste date de masă sunt extrem de importante, pentru că sunt de asemenea și uh, importante pentru consumatori. Mi se pare de aceea foarte bine să tratăm acest uh, raport în procedura normală, cu raportori din umbră și așa mai departe. Dacă însă e altă procedură, nu merită să mai consumăm prea multă energie. Deci, în legătură cu aceste aspecte legate de date, uh, big data, aș vrea să vă spun uh, că aceste date ar putea să constituie, constituie o oportunitate, dar și o amenințare. În același timp, trebuie să încercăm să creăm un nivel echitabil între toate întreprinderile ca să evităm uh, monopolul, așa cum se întâmplă de multe ori în sectorul informatic. Însă, IMM-urile și multinaționalele trebuie să poată să fie ambele actori pe această piață, bineînțeles, uh, având în vedere provocările și posibilitatea de a profita de acest sector al datelor în masă. Cred că um, foarte, de foarte multe ori, unii operatori uh, acționează pe această piață în detrimentul celor mici uh, și sectorul informatic, desigur, este unul încă problematic, dar este unul cheie și trebuie să-l permit, permitem să se dezvolte. Apoi, foarte important uh, este de asemenea să devină mai eficiente și serviciile publice, administrația publică, folosind aceste date Uh, pentru că nici uh, aceste date nu trebuie să, să scape de sub reguli și deci trebuie să încercăm să găsim o soluție administrativă. Al treilea punct important la care vreau să vă transmit câteva informații nu este însă unul neimportant, este un punct cât se poate de important așadar, pentru că e vorba de importanța big data pentru consumatori nevoie de un cadru legislativ pentru ca să nu existe comportamente frauduloase și să nu existe comportamente abuzive din partea unor cetățeni. Este important să garantăm această, acest control. Aș vrea să termin uh, prin uh, un exemplu. În legislatura anterioară cerusem Comisiei să ne spună ce crede despre UP Tracking adică um, tariful unui uh, bilet de avion va apare la un anumit preț, vă duceți și vă uitați pe alte site-uri și vedeți că e mai ieftin și vă reveniți pe site-ul inițial sau, și, de fapt, între timp prețul s-a modificat. Nu pentru că s-a modificat pentru că s-a vândut biletul, dar pentru că, dacă vă uitați de pe alt uh, ordin calculator, vedeți că, de fapt, e tot mai ieftin, doar că ei au văzut că v-ați uitat după această uh, rută și au crescut prețul. E vorba de un E o fraudă, de fapt. Am discutat și cu comisarul Borg înainte. Sper că comisia totuși să fie mai proactivă în apărarea consumatorilor pentru ca să nu mai fie, să nu se mai practice astfel de uh, fraude. Trebuie să ne preocupe această problemă. E adevărat că raportul este foarte scurt, uh, există foarte puțin timp, să a ales engleza ca limbă pentru că uh, nu există timp de traduceri. Sigur că dreptul la limbă însă este o parte din democrație și nu cred că ar trebui să sacrificăm uh, din cauza timpului, uh, de exemplu, uh, traducerea în limbi pentru colegii care vor să depună amendamente. Deci, cred că mm, vreau să nu, să nu uităm așadar că 28 este termenul pentru amendamente, 6 și 7 mai vor fi, va fi examinarea lor și la IMCO votul este de pe 4 iunie. Eu sunt, bineînțeles, bucuros să discut cu raportorii din umbră și cu alți colegi. Dacă există comentarii, bineînțeles că vreau să le notez și pe acestea cu mare atenție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. like to speak for the EPP? Dorește cineva să ia cuvântul în numele PP? Cred că Lambert Van Nistelrooy este raportorul din umbra, vă rog. Thank you, Madam Chair. On behalf of... Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. În numele domnului Van Nistelrooy și în numele meu aș dori să mulțumesc domnului Tarabela pentru că a redactat un aviz din partea Comisiei IMCO pe această rezoluție ITRE. Considerăm însă că, pe lângă sublinierea îngrijorărilor legitime în domeniul protecției datelor, avizul nostru trebuie să se refere și la oportunitățile pe care le aduc datele în masă și cloud computing-ul în îmbunătățirea creșterii economice prin numirea unor modele noi economice și prin îmbunătățirea productivității. Vrem să menționăm că acesta pot avea un impact pozitiv asupra consumatorilor, a eficienței și a economiilor, asupra întreprinderilor, guvernelor, domeniului medicinii și așa mai departe, clădirilor, etc. Pentru a putea să folosim însă la maxim aceste oportunități aduse de datele în masă și de cloud computing, trebuie să lucrăm în primul rând pe o interoperabilitate a da, seturilor de date pentru a putea să analizăm mai bine și deci să folosim mai bine aceste date. În al doilea rând, Credem că un cadru coerent pentru cloud computing și pentru internet este necesar și, în plus, o stimulare suplimentară a folosirii rețelelor în 5G. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc foarte mult! Eu sunt raportor din umbră pentru ECR și sunt de acord că este foarte important să ținem cont de beneficiile um, pe care le-ați menționat și noastră, pe care le aduc datele în masă în domenii precum sănătate, agricultură, combaterea corupției, combaterea fraudei și gestiunea urbană, transport. Avem multe exemple în care datele masă pot fi într-adevăr de folos și pot să dea mai multă putere consumatorilor, oferindu-le și alegeri mult mai informate. Dacă ne uităm, de exemplu, la faptul că acum poți să te uiți să verifici uh, când vrei să cumperi un produs poți verifica în mai mult, pe mai multe site-uri și poți alege informat. Este important însă și să încercăm, după cum a spus și raportorul, să ajutăm IMM-urile în acest context, care trebuie să fie ajutate să folosească aceste date în masă, acolo unde este potrivit pentru ele, însă și cu un echilibru garantat, care să fie în același timp și coerent în Europa, armonizat, pentru ca să nu constate că există regimuri nearmonizate și deci să lupte cu barierele acestea. Există foarte multe îngrijorări în legătură cu securitatea datelor și privat, caracterul privat al datelor, însă este important ca toți consumatorii să știe că noi uh, suntem atenți la aceste îngrijorări și că vrem să le dăm lor capacitatea de a controla și de a gestiona felul în care sunt uh, vehiculate aceste date, înțelegând în același timp din partea lor cum uh, sunt folosite datele. Deci trebuie să găsim uh, mijloace sigure de a le folosi, de a le împărtăși în, cu îngrijorarea securității, desigur. Colegii de la LIBE lucrează atent uh, pentru a găsi un echilibru în regulamentul cu privire la protecția datelor. Știm că acestea sunt însă regăsite, aceste elemente, și în uh, regulamentul pe care îl discutăm noi și doamna Șanalova a, a a avut uh, o contribuție importantă în cadrul discuțiilor de la Econ pe această temă. În ceea ce privește regulamentul la, despre privirea, da, ce scuze, protecția datelor, din perspectiva consumatorilor, eu cred că consumatorii ar considera că este chiar bizar dacă această, acest regulament care trebuie să le protejeze datele personale, chiar regulamentul în sine îi forțează pe operatorii de pe piață să ceară și mai multe date personale care trebuie să fie date din partea operatorilor. Cum putem să explicăm consumatorilor că acum trebuie să ofere și mai multe informații despre fiecare tranzacție, pentru că acum noi am legiferat uh, acest regulament cu privire la protecția datelor și, de fapt, trebuie să dea mai multe informații. Deci, dacă discutăm despre regulamentul despre protecția datelor care se află în stadiul de negociere în trialog, trebuie să ne asigurăm cum explicăm acest regulament și cetățenilor și cred că momentan nu ar înțelege dacă ar trebui să dea mai multe informații pentru a putea să se conformeze acestui regulament. Trebuie să avem grijă așadar cu această contradicție. Există beneficii foarte mari. Consumatorii sunt foarte bucuroși de această nouă legislație și noi ne mișcăm foarte repede pentru că știm că acești consumatori au nevoie de mai multe informații. Este chiar păcat că nu se face un raport uh, cu drepturi de pline, ci este doar o rezoluție, pentru că totuși trebuie folosită ocazia de a da un feedback din partea comisiei noastre. De multe ori nu se întâmplă acest lucru în această formă legislativă. Sper însă să ne punem de acord cât mai repede și cred că ar fi de folos dacă am putea să facem o diferență între diferitele tipuri de date, date personale, date anonime și date pseudo-anonime sau date colective pentru ca să încercăm să facem o diferență în îngrijorările cetățenilor față de tipul de date. Ula, te rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult și către raportor, domnul Tarabela, pentru această contribuție la discuția pe tema economiei uh, care este gestionată de date. Mi se pare un raport concret, scurt și la obiect și acest lucru îmi place foarte mult. Există însă două puncte pe care vreau să le menționez și care sunt aspecte cheie din perspectiva mea. Ceea ce este clar, așa cum s-a spus uh, deja de către PPE, este că datele în masă și economia digitală sunt un motor pentru crearea de locuri de muncă și de creștere economică. După cum s-a spus deja de mai multe ori, Statele Unite și-au uh, au reușit să obțină productivitate sporită datorită economiei digitale și în Europa trebuie să încercăm să ne concentrăm pe această nouă oportunitate de piață, așa cum a spus și doamna președinte. Însă, cu toate acestea, un aspect important momentan blochează evoluțiile și anume încrederea. Pentru că există încălcări în aspectele de siguranță sau furturile de identitate de pe internet, supravegherea masă, au stricat, bineînțeles, încrederea societății în aceste sisteme. Și de aceea eu zic că trebuie să ne reconstruim um, încrederea pentru a oferi un nivel foarte ridicat de protecție pentru consumatori, așa cum a spus-o și doamna președinte pentru consumatorii care sunt online, desigur. Trebuie însă să oferim și informații. Foarte multe persoane nu știu exact cum se stochează aceste date și cum se folosesc și de aceea există o lipsă de încredere. Dumneavoastră ați subliniat, dar poate puteți sublinia mai mult acest lucru în raport, pentru că lipsa de informații și de cunoștințe sunt o barieră enormă în calea economiei digitale. Un alt punct important pe care putem să elaborăm mai mult în acest aviz este rolul IMM-urilor Economia digitală este un motor pentru creștere și IMM-urile sunt la rândul lor scheletul uh, pieței unice, de aceea cred că trebuie să creăm condiții corecte pentru IMM-uri și astfel, deci, să eliberăm un potențial de creștere foarte mare. Implementarea strategiilor datelor în masă pot uh, să necesite investiții foarte mari atât în tehnologii cât și în domeniul consultanței, însă pot de asemenea și să dezvolte noi competențe pentru angajați. Pentru a putea depăși unele din uh, aceste întârzieri, e-business-ul poate fi o platformă foarte importantă și incubatoarele de asemenea. Vreau să fac referire la țara mea, pentru că în Danemarca există un centru de inovare care se numește IBIS, și care nu a oferit granturi, ci mai degrabă doar consultanță și servicii de rețea, de conectare, interconectare și uh, a încurajat soluțiile de e-business. Și feedback-ul de la acest uh, centru a fost foarte pozitiv. El oferă într-adevăr informații importante și servicii care permit întreprinderilor mici și mijlocii să se adapteze la economia digitală. Deci, uh, Aș vrea să recomand raportorului și comisiei noastre să studieze eventual experiența din Danemarca. Aș vrea să mai mulțumesc și raportorului pentru un proiect de raport foarte bun și mă bucur foarte mult de discuția pe care o vom purta pe acest aviz. Mulțumesc! Okay, there's no, no greens. Bun, verzi nu sunt, dar Catherine Steiler cred că vrea să ia cuvântul. Vă rog, mulțumesc Vicky, mulțumesc și lui Mark. Cred că este păcat că în, acest comis, în această comisie nu putem să facem un raport cu adevărat de aviz. Înțeleg însă că există constrângeri de timp. Importanța acestui subiect, după cum știe toată lumea care a contribuit la el, este evidentă. Potențialul este foarte mare. O statistică, 90% din stocarea datelor mondiale a fost generată în trecut în ultimii do- în 2 ani și 99% din aceasta este digitalizată și 50% este și uh, tehnic uploadabilă și poate să fie și uh, transmisă pe internet. Deci dacă jumătatea din știința lumii practic poate să fie rezumat într-un singur document, um, este un lucru fascinant. Se pare că trăim în timpuri în care, într-adevăr, după cum zicea și președinta, există mai multe tipuri de dată, dar eu vorbesc aici mai ales de datele deschise și de cercetare. Ieri am uh, reprezentat comisia dumneavoastră la grupul de lucru pe copyright și proprietate intelectuală și mi s-a părut foarte interesantă discuția în acest context. Dar este relevantă și aici și vreau să vă dau câteva informații factuale. S-a estimat că um, un uh, cercetător poate să petreacă 62% din an cu un cost de 25.850 de euro pentru a obține permisiuni de la diferitele uh, surse de informații ceea ce arată că accesul la această dată este, această dată este extrem de important atunci când e vorba de cercetarea de bază. Iar în Marea Britanie, de exemplu, avem o excepție de la regula pentru datele non-comerciale, care este un regulament din 2001 și este vorba de o chestiune care ține foarte mult de dezbaterea de astăzi. Noi am vrea ca inovarea să poată să fie eliberată, creșterea să poată să aibă loc, pentru că există beneficii atât de mari în domeniile în care noi considerăm că trebuie făcute progrese, că trebuie să facem aceste eforturi. Aș vrea să vorbim despre open data și aș vrea să facem uh, și câteva remarci despre cercetare, pentru că cercetarea este esențială pentru creșterea economică și pentru potențialul pe care îl aduce cu sine o economie care este gestionată de date deci aceste provocări uh, care revin și cetățenilor ne revin nouă pentru ca să le rezolvăm. Vă mulțumesc pentru ocazia de a discuta despre acest subiect. Am discutat și ieri, dar definiția open data este și ea foarte importantă. Mulțumesc. Caia, da, mulțumesc pentru contribuția IMCO. Aș vrea să menționez două puncte. Un punct a fost deja menționat de către doamna președinte și anume că datele în masă sunt o tehnologie care pot duce la o transformare digitală a industriei noastre, a sectorului uh, de sănătate, de transport și în multe alte domenii sunt importante. De aceea e vorba de un potențial mult mai mare decât cel al pieței unice digitale. Un alt punct important este legat de riscuri. Auzim aici numai de riscuri, mm, de fapt. Economia bazată pe date este cu 10 ani întârziere în Europa față de Statele Unite. Aș vrea să spun de asemenea și că dezvoltarea datelor în masă nici măcar nu a început, dar chiar și dacă nu a început momentan, vorbim cu toții numai de riscuri, riscurile de uh, fraudă, riscurile de date private, dar întreprinderile trebuie să investească în uh, datele în masă numai dacă au încredere că această piață are un viitor. Deci eu nu cred că le putem uh, da încredere vorbind uh, despre aceste riscuri potențiale deja de pe acum, riscuri pe care vrem să le reglementăm uh, chiar înainte să se fi dezvoltat acest sector. Cred că ar trebui să nu uităm că nu numai suntem și Comisia pentru Consumatori, ci suntem și cea pentru piața internă și deci mai mulți deputați au spus că există un potențial foarte mare pentru creștere pe piața internă și pentru companii, deci haideți să nu tăiem această oportunitate. Aș vrea de aceea să avem o contribuție mai degrabă și pentru IMM-uri care să țină cont, deci, nu numai de riscuri, ci și de oportunități. Mulțumesc! Marc, dorești să mai revii cu câteva comentarii? Vrei să ne spui câte ceva despre calendar, eventual? Da, foarte pe scurt, răspunsul este că trebuie să avem o poziție mai degrabă pozitivă față de evoluția, evoluția lucrurilor în ceea ce privește potențialul economiei digitale, tocmai pentru a stimula creșterea de care avem atâta nevoie. Însă nu trebuie să ignorăm că există și probleme. Dacă trebuie să cumpăr medicamente, niciodată n-aș cumpăra medicamente pe internet, pentru că unul din două e fals. Și deci trebuie să fim nu numai entuziaști, ignorând problemele care există, ci trebuie să fim realiști cineva, cred că doamna președinte a vorbit despre încrederea care trebuie restaurată. Încrederea în comerțul electronic a fost distrusă și din cauza că avem cazuri pe care știm că cumpărăm ceva, vine respectivul produs și nu corespunde la ceea ce am uh, cumpărat pentru a schimba acest bin bun este foarte scump. Și cred că trebuie să găsim o variantă mai puțin costisitoare pentru aceste neplăceri. Având în vedere subiectul acesta nou, trebuie să știm că oportunitățile sunt importante, dar nu trebuie să fim naivi pentru că unii infractori folosesc de aceste reguli. Nu suntem totuși într-o lume de animăluțe de pluș în care toată lumea este drăguță. Deci, doamnă președinte, am spus că avem uh, astăzi o discuția. 28 termenul de depunere a amendamentelor până la 16 ar fi mai drăguț decât până la 12 pentru că avem un weekend totuși între cele două. 6 și 7 mai examinarea amendamentelor la comisie și după aceea votul în comisia IMCO pe 4 iunie 2015. Și bineînțeles că am notat două pagini de comentarii din partea dumneavoastră, raportorii din umbră, pentru că eu vreau să lucrez uh, cu dumneavoastră și vreau să transmitem un mesaj cât se poate de util, cât de, se poate de pozitiv către uh, toată lumea în acest uh, subiect atât de delicat. So I'm going to suggest, um, that... Vreau să sugerăm să notăm ceea ce a spus. Vreau să sugerez să notăm ce a spus Marc, deci până la 5 să avem termenul amendamentelor pe 28 în loc de 12 la prânz, 12 pentru că e weekend, trebuie să mergem la Strasbourg, trebuie să avem totuși un pic de timp în acea după-amiază să dăm oamenilor șansa să citească aceste amendamente, să le redacteze. Mulțumesc foarte mult pentru coordonarea acestor eforturi și uh, pe viitor. Sper ca și contribuțiile tale la datele în masă să fie cât se poate de precise și să nu fie multe contribuții prea mari, <laughs> prea multe date ca să nu mai poți să faci față acestor date. Bun, acum trecem mai departe și avem uh, punctul 10 către o reglementare îmbunătățită a pieței unice. Suntem în faza de prezentare a documentului de lucru și este vorba de un subiect extrem de important. Raportor uh, este Anin Van Bosuit. Anin, te rog. Speak in, uh... Mulțumesc, doamna președinte. Am să vorbesc în uh, olandeză. Dragi colegi, Mulțumesc uh, Vreau să vă mulțumesc pentru că doriți să discutăm despre acest subiect important, o reglementare îmbunătățită a pieței unice și mă bucur să fiu raportoare. Vedem că există foarte multe constrângeri administrative și în calitate de raportoare aș dori să vă atrag atenția în acest raport că lucrurile ar putea să fie îmbunătățite, am putea avea o uniune care să nu-i frustreze pe uh, Um, reprezentanții întreprinderilor, uh, pe consumatori și trebuie să ne implicăm și pentru calitate și nu pentru cantitate. Respectarea principiului unei mai bune reglementări este de asemenea esențial și e important și să avem uh, un interes comun uh, nu numai din partea noastră, ci și din partea Comisiei și din partea Consiliului. Statele membre, regiunile au de jucat un rol foarte important aici. Documentul de lucru, după cum ați văzut, este format din două părți. În prima parte încerc să explicitez uh, principiile care sunt, de fapt, și liniile directoare după care trebuie să ne ghidăm și în partea a doua este vorba mai mult de instrumentele pe care le putem folosi. În ceea ce privește principiile, principiul subsidiaritate trebuie să fie mereu în centru, trebuie să ne întrebăm uh, pe ce nivel este bine să acționăm, uh, e bine să avem reguli europene sau nu. Mai bună reglementare înseamnă totuși că la nivel european să nu facem reglementări decât dacă cu adevărat este nevoie de ele. Mai puțin este câteodată mai mult. Aceasta este regula noastră și cred că se poate schimba astfel și percepția aceasta despre Europa, Europa aceea care întotdeauna suprareglementează monstrul de la Bruxelles, de la Loch Ness, mai degrabă care începe să-și conjoare tentaculele și prin țările membre. Deci cred că Trebuie să încercăm să implicăm și parlamentele regionale, trebuie să încercăm să folosim mai bine informațiile locale și principiul de subsidiaritate să fie întotdeauna important. Apoi să introducem un principiu cu cartonașe roșii prin care parlamentele regionale să aibă posibilitatea să uh, aibă un quorum, bineînțeles, dar să tragă frâna de mână dacă nu le convine direcția în care se merge, obținând însă întâi un quorum în Parlamentul respectiv. Sigur că este nevoie de o legislație europeană, trebuie să fie însă coerentă, transparentă și trebuie să respecte, bineînțeles, drepturile fundamentale. Atunci principiile sunt destul de scurte, iar în domeniul al doilea, din partea a doua, vorbesc despre instrumente în raportul meu pe care putem să le folosim. Unele din instrumentele existente sunt deja în practică, pot însă să fie îmbunătățite și mai mult. În primul rând, Studiile de impact ar putea și ele să fie aplicate atunci când există o colaborare între cele trei instituții, Parlament, Consiliu și Comisie. Pe baza acestor uh, evaluări de impact, trebuie să verificăm după aceea care este impactul unei legislații ca atare. Un astfel de, uh, o astfel de Uh, evaluare de impact trebuie să fie bazată pe fapte, deci trebuie să verificăm dacă o astfel de propunere cu adevărat mai poate să permită realizarea obiectivelor. Un rol foarte important îl joacă bordul pentru evaluarea impactului și este important ca această instituție să aibă un rol mai independent, mai bun. Bordul trebuie să aibă șansa să și blocheze o legislație în momentul în care costurile nu mai sunt proporționale cu eforturile. Aș vrea împreună cu dumneavoastră să facem eforturi tocmai pentru a identifica care sunt îmbunătățirile posibile și pentru a atinge aceste îmbunătățiri. Un alt punct în legătură cu procesul de consultare cu actorii implicați, cine ar putea să evalueze mai bine decât uh, cei afectați, dacă le este util sau nu. E important de aceea ca un astfel de proces de evaluare să fie continuat și avem nevoie de măsuri care să fie proporționale cu uh, punerea în aplicare. Trebuie să avem grijă să nu fie numai uh, cei de la Bruxelles care ne pot contacta, ci trebuie să lucrăm mai mult cu uh, foile de parcurs care există, dar despre care foarte mulți nici măcar nu știu unde să le găsească și trebuie să existe și un fel de forum al actorilor electronic prin care să poată să schimbe experiența, informația și să încurajăm să se consulte reciproc. Un alt punct important la care mi se pare că trebuie să progresăm pentru a avea un regulament mai bun este um, să vedem cum legislația europeană și cum este ea pusă în aplicare de exemplu, atunci când avem un termen de punere în aplicare sau de transpunere, aceasta nu înseamnă deloc că acel text este cu adevărat aplicat în statul membru respectiv. Trebuie de aceea să facem o analiză, să vedem care sunt uh, avantajele pe care le aduce cu sine piața internă. Există și astăzi deja o serie de instrumente ajutătoare care ne permit să vedem cum este folosită și implementată legislația europeană, dacă este bine implementată sau nu dar aceste prevederi nu sunt la dispoziția sau măcar nu știe despre ele, uh, de exemplu, opinia publică, ca și Solvit, care, de exemplu, este un jalon în ceea ce privește implicarea cetățenilor, dar de care nu se știe foarte multe. Dacă există prevederi uh, pe care nu le respectă statele membre, se poate vedea acest lucru foarte ușor. Mă gândesc aici și la o intervenție a domnului Timmermans, care a recunoscut oarecum că acum Comisia are proceduri de infringement mult mai multe atunci când statele membre nu respectă regulile europene. E important însă să vedem și ce facem cu evaluarea ex post, pentru că o evaluare care nu mai este necesară, sigur că uh, poate să fie și anulată dacă nu este, nu este actualizată este învechită și deci un regulament sau o reglementare bună este un proces continuu. Astfel uh, putem să analizăm faza de implementare, dar și faza de după implementare. Deci, având în vedere timpul limitat, am încercat să vă transmit uh, câte ceva despre documentul acesta, dar aștept, bineînțeles, propunerea dumneavoastră despre document și sper să găsim o bază solidă pentru a putea avea un proiect de raport bun și pentru ca apoi să integrăm și părerile dumneavoastră. Mă bucur deja de pe acum de colaborarea cu raportorii din umbră și cu ceilalți deputați, bineînțeles, din această comisie, care vor înainta, sper, amendamente și cu care vom putea discuta foarte bine, astfel încât să avem o reglementare mai bună pentru piața unică. Mulțumesc! Thank you, Annalene. The EPP... Mulțumesc foarte mult, Anele. Doamna Corața Bilt este raportor din umbră din partea PPE-ului. Nu este aici, dar va interveni colega sa. Da, mulțumesc, Vicky. Doamna Corața Bilt își cere scuze pentru că nu a putut veni la ședința de astăzi și îmi cere să vă transmit câteva comentarii din partea dânsei. În primul rând, salut acest document de lucru și faptul că ne centrăm pe o legislație mai simplificată pentru piața unică. Aceasta ține cont și de viziunea unei piețe unice care să aibă reguli clare, un lucru foarte bun în special pentru IMM-uri și pentru a asigura un dialog constructiv cu actorii implicați prin procesul legislativ. Nu este vorba aici de reinventarea roții. Aceasta ar începe prin asigurarea unei transpuneri corecte și a implementării totale a legislației existente. Știm de asemenea că pentru a-i preveni în statele membre procesul de supra supra-legiferare și pentru a evita costuri suplimentare, este bine să se meargă în acest sens. E nevoie de o coordonare mai bună la etape timpurii și de un dialog mai bun între instituțiile europene și parlamentele naționale o parte esențială ar fi aceea de întărire a procesului de studii de impact. E nevoie de reguli comune, simple, flexibile, care să întărească încrederea în piața unică și care să reprezinte o valoare adăugată atât pentru mediul de afaceri cât și pentru consumatori. Doamna Corața Bild susține noua agenda Comisiei pentru o mai bună reglementare și inițiativa REFIT în loc de microreglementare, ar trebui să ne centrăm pe o legiferare mai inteligentă și mai eficientă acolo unde se poate. Și un ultim comentariu. Doamna Corața Bild așteaptă o cooperare deplină și rotnică cu raportorul și toți raportorii din umbră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Șaldemos. Pomen. Også tak. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc și eu pentru acest document de lucru atât de interesant. Aș vrea să spun că acest document de lucru este un punct de plecare foarte bun pentru o dezbatere rotnică. Există mai multe elemente în acest document cu care nu sunt neapărat de acord, dar este un punct de plecare bun pentru o dezbatere generală, pentru a vedea cum putem îmbunătăți lucrurile în procesul de legiferare la nivelul UE. Cred însă că este important să nu punem semn de egalitate între o uh, mai bună legiferare și Uh, lipsă de legiferare. Eu cred că e nevoie de reguli pentru buna funcționare a pieței interne, nu de 28 de reguli diferite, ci de reguli comune. Deci, de fapt, avem nevoie de mai multă legislație și nu neapărat mai puțină. Însă, după ce am făcut aceste comentarii, aș vrea să fac referință acum și la propunerile concrete pe care le prezentați în acest document de lucru. În tratat se arată că principiul subsidiarității se aplică și cred că majoritatea dintre noi uh, susțin această idee a subsidiarității. Însă sunt de acord cu dumneavoastră, parlamentele naționale ar trebui să se implice mai mult în acest proces. Însă s-ar putea ca în munca noastră de la Parlamentul European să cerem, de exemplu, Consiliului să se ocupe de această problemă, pentru că parlamentele naționale trebuie să fie formate cu ajutorul sau prin Consiliu. Însă putem spune că facem asta, însă Consiliul și nu Parlamentul. În general, sunt de acord că dacă dorim să implicăm cetățenii, companiile, actorii implicați în general, ar trebui să fim și mai transparenți. Referitor la evaluările de impact. E clar că acestea reprezintă un element cheie al documentului de față. Aș vrea să spun că mi se pare important să avem niște valori de impact bune, precise și utilizabile, însă nu știu prea bine cum s-ar face asta în realitate cu acest document live, cum spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți că avem nevoie de studii de impact care să poată fi adaptat de fiecare dată când cineva prezintă o propunere și să se țină cont și de consecințele fiecarei propuneri în parte. Deci să fie un document în continuă mișcare, acel living document dar mi se pare că suntem prea ambițioși, pentru că oricum este vorba de un proces legislativ foarte lung, cel prin care trecem. Și dacă există un lucru care frustrează cu adevărat autoritățile și companiile și autoritățile care trebuie să respecte legislația europeană, este că nu știu când se mai termină acest proces odată ce el a început. Deci trebuie să facem mai mult pentru a vedea cum putem descrie aceste studii de impact pentru ca ele să fie utilizabile fără să întârzie și mai mult lucrurile. În acest context, aș vrea să spun că nu sunt absolut de acord cu declarația pe care ați făcut-o în documentul de lucru, în care spuneți că Comitetul pentru Studii de Impact ar trebui să aibă competența de a bloca legislația europeană. Nu, pur și simplu nu, pentru că nu uh, putem să le permitem altora să spună că nu doresc legislația europeană. E vorba aici de o decizie politică și nu ține deloc de decizia luată de Comitetul pe Studii de Impact dacă să avem sau nu legislație europeană. Trec acum mai departe. Cred că s-au făcut comentarii interesante aici în legătură cu felul în care putem concepe munca noastră de implementare, de punere în aplicare. Pentru că cred că nu există nimic mai frustrant pentru autorități și pentru companii decât faptul că procesul de implementare um, se confruntă cu atâtea obstacole. E un lucru pe care trebuie să analizăm, însă cred că acest concept, pe de altă parte, acest concept de gold plating, de supra-legiferare, este utilizat deseori în sens politic. Și să spunem că avem o directivă la nivelul UE, atunci statele membre trebuie să vadă cum pun în aplicare acea directivă și o pot face într-un fel sau altul, ținând cont de circumstanțele specifice din fiecare stat membru. Unii ar spune, ar defini acest proces ca o suprareglementare, dar nu e vorba de suprareglementare, de gold plating. Nu, noi alegem un instrument legislativ și atunci când o facem, ținem cont de acel instrument care poate fi implementat mai târziu. Și credeți că trebuie să revizuim toate aceste aspecte. Am, pe de altă parte, o altă idee pe care aș vrea să o menționez și care nu este prezentă în acest document. Am constatat că există o provocare importantă pentru noi și anume că începem la nivelul celor trei instituții cu un proces de legiferare. Trec câțiva ani, avem în sfârșit o decizie pe care o ia, de exemplu, Curtea Europeană și câteodată Curtea își bazează interpretarea pe intenția originală pe care noi o aveam în procesul de legiferare. Îmi pare rău că mă extind atât de mult, dar aș vrea să vă spun ce se întâmplă în țara mea. În Danemarca, de exemplu, când legiferăm, ne gândim și la posibila interpretare a instanțelor, a curții față de ceea ce facem noi. Și acest lucru trebuie să fie o parte a muncii pregătitoare legislative, să vedem cum ar putea fi interpretată această legislație. Cred de aceea că ar trebui să lucrăm în acest sens și să nu ne bazăm doar pe textul propriu-zis, ci și pe intențiile care au stat la baza acelei legislații uh, inițiale și uh, Curtea Europeană de Justiție și munca pe care o face pentru a interpreta munca noastră a politicienilor trebuie să fie și ea analizată. Există însă multe elemente bune în acest document. Mă bucur că ați relevat atâtea aspecte pozitive din munca noastră legislativă și sper să avem o dezbatere roznică și să ajungem la un raport care să acopere toate aceste puncte de vedere diferite pe care le avem. Mulțumesc! Um, no speaker from Mulțumesc din partea ALDE. Nu este nimeni prezent. Dita, te rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să îmi cer scuze din partea lui Ernest, care a trebuit să plece și voi vorbi în numele său. Însă vrea să vă mulțumesc pentru acest document de lucru. În general, este de acord cu principiile prezentate în documentul de lucru consideră că dezbaterea pentru îmbunătățirea uh, reglementării face parte din dezbaterea mai generală pentru a elimina birocrația inutilă. Piața unică reprezintă un succes al cooperării pe piața uh, unică și a dus la creștere economică, la prosperitate și bunăstare în Europa. Însă trebuie să îmbunătățim și să întărim procesul de reglementare. Însă face trei propuneri concrete pe care trebuie să ne centrăm. În primul rând, principiul subsidiarității. În al doilea rând, studiile de impact. Și ultimul element, la fel de important, procesul de consultare în care să se implice toți actorii. Aici se subliniază valoarea adăugată în cadrul unui forum al actorilor care să ducă la o abordare de jos în sus. Există foarte multe propuneri uh, importante și însă consideră că îmbunătățirea pieței unice este esențială pentru ca ocuparea și creșterea economică să revină în Europa și vă urează succes. Mulțumesc! Olga, însă înainte de a interveni, ah, vreau să uh, ținem cont și aspectele de echilibru de gen uh, pentru munca pe care o desfășurăm astăzi aici la comisia noastră. Olga, te rog. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Și eu aș vrea să fac câteva comentarii în legătură cu acest document de lucru și aș mulțumi încă de la început raportorului pentru textul pe care ni l-a transmis. bineînțeles că nu ne dorim o Europa care să se certe cu oamenii de afaceri, dar de fapt nu ne dorim o Europa care să se certe cu nimeni și noi dorim ca și consumatorii să aibă de câștigat de pe urma acestui proces, dacă se poate. Vreau să salut în special punctul 3.5 referitor la procedurile de încălcare din acest document. Pentru că un document legislativ este bun dacă te poți duce în fața instanței pentru a susține drepturile cu el. Și tocmai de aceea consider că ar trebui să acordăm și mai multă atenție acestor proceduri de încălcare. Eu cred că organizațiile pentru protecția consumatorilor ar trebui să fie implicate și să participe mai mult în acest proces. Și nu știu dacă cifrele care au fost prezentate aici sunt corecte sau nu, pentru că procedurile de încălcare în mod normal durează timp de 2,5 ani, asta începând de la notificare până la decizia din instanță. Și dacă ținem cont de uh, timpul uh, prealabil și de timpul de după pentru aplicarea deciziei, ajungem la 3 sau chiar și mai mulți ani, ceea ce înseamnă că legislația din statele membre nu respectă neapărat uh, ceea ce arată legislația europeană. Și aceasta ar putea aduce multe consecințe negative. Iată de ce mulțumesc pentru acest articol care merită o atenție specială. Vă mulțumesc! Okay, I just want... Da, vreau să mulțumesc și să fac și eu câteva comentarii, dacă îmi permiteți. E vorba de comentarii care mă îngrijorează din ce în ce mai mult în procesul pre- și post-legislativ. Cred că este un document de lucru într-adevăr excelent pentru că încearcă să țină cont de ideile noastre de aici și uh, îmi doresc să avem comentarii cât mai multe și mai variate pentru ca documentul să fie îmbunătățit. Studiile de impact. A, și acest concept care îmi place foarte mult de document în continuă mișcare, de living document. Uh, atunci când mă aflu în negocieri, atunci când ajungem la redactarea finală, atunci reușești în sfârșit să ai o vedere de ansamblu bună asupra consecințelor pe care documentul îl va avea pentru participanții de pe piață. Și uh, de multe ori Consiliul spune aceasta ar implica un cost suplimentar și noi, pe de altă parte, Parlamentul spune da, dar merită. Ideea este de a verifica ce se întâmplă într-adevăr în realitate cu un organism independent înainte de a lua o decizie politică. Pentru că de multe ori mergem în trialoguri la sfârșit tocmai pentru a ajunge la soluții alternative pe care le-ai putea uh, negocia și la care ai putea ajunge fără să le fie evaluat dinainte. Deci este important să le discutăm dinainte, așa cum am văzut la pachetul pentru uh, călătorii, unde uh, au venit sugestii diferite din partea diversilor actori implicați asupra consecințelor pe care le-ar putea avea diversele redactări pe care le-am manipulat și ar fi într-adevăr foarte util să avem o privire independentă asupra acestor propuneri alternative. Domnul Timmermans m-a susținut atunci când am vorbit despre posibilitatea de a avea acest ICC, deci această evaluare independentă care să aibă loc înainte de redactarea finală pentru că e foarte bine să vină cineva și să spună, da, această legislație ne va costa atâta. Însă dacă ne spune asta după ce am ajuns la un acord, e prea greu să mai schimb ceva și, bineînțeles, costul există și ar fi bine să avem această evaluare independentă, acest control independent și vreau să spun cu adevărat uh, independent. Uh, nu mă refer aici la McKenzie, nu. Avem nevoie de un organism cu adevărat independent care să ne ofere această informație obiectivă și această evaluare obiectivă pentru că, într-adevăr, uh, un organism de consultanță poate fi independent, dar trebuie să te asiguri de independența sa. A doua chestiune despre care vreau să vorbesc este cea a stabilirii standardelor. Pe de o parte, standardele comune sunt importante uh, pentru uh, consumatori și pentru mediul de afaceri, însă pe de altă parte primim din ce în ce mai multe plângeri. Eu, de exemplu, în calitate de președinte a Comisiei, în legătură cu uh, anumite organisme care au anumite interese care utilizează uh, faptul că stabilesc standardele pentru a impune măsuri de protecționism, faptul că unele uh, companii mari merg împotriva celor mai mici, uh, faptul că în unele părți ale lumii se încearcă să se stabilească niște standarde care să fie după aceea aplicate în alte regiuni ale lumii. Deci, pe măsură ce utilizăm tehnologia modernă pentru a impune mai multă transparență și pentru a ajunge la standarde mai bune, uh, cu atât mai bine pentru consumatori și pentru toată lumea și în special pentru consumatori, pentru că aceștia să vadă că standardele sunt stabilite dinainte. Nu știu dacă doriți să interveniți din nou sau să mai avem o rundă de întrebări, dar am senzația că e un pic cam târziu. Nu, mulțumesc. Cred că avem destule comentarii pe care le-am obținut pentru întâlnirea raportorilor din umbră. Da, Până pe 15 mai avem proiectul de raport și următoarea dezbatere va avea loc pe 4 iunie pentru amendamente și pe 9 iunie după aceea. Mulțumesc foarte mult. Acum ultimul punct de pe ordinea de zi. Este, revin la comentariul pe care l-am făcut în legătură cu echilibrul de gen și nu vreau să corectez nimic din ceea ce am spus pentru că este foarte dezechilibrat în această dimineață. Vorbesc aici doar cu doamne care se află în sală. Avem raportul Ditei Șaranțova, impactul extern al politicii comerciale și de investiții al UE. Da, mulțumesc, Vicky. Este un dosar foarte important pentru mine și poate unul dintre puținele dosare în care toate grupurile sunt de acord cu ideea textului original. În general, pot uh, susține amendamentele care au fost prezentate, care nu fac decât să întărească documentul. Noi considerăm că inițiativele public-private pot fi utile pentru companii, pentru a găsi noi posibilități de creștere în afara Europei. De asemenea, aceste parteneriate public-privat pot fi utile pentru Europa, pentru a ajuta dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare. Principalul punct pe care l-am regăsit în amendamente este că trebuie să ne asigurăm că regulile noastre sunt corecte, transparente și că, indiferent că e vorba de companii mari sau mici, acestea ar trebui să aibă acces egal la uh, licitație și să existe un adevărat parteneriat. De aceea aș sugera să votăm pentru toate aceste amendamente care merg în acest sens. Pentru a scurta lista de voturi, am propus trei amendamente de compromis și uh, am văzut cu bucurie că majoritatea grupurilor le susțin fără schimbare. Am prezentat și un amendament oral la amendamentul 37 și aceasta pentru a îmbunătăți un pic redactarea în funcție de restul textului. Însă ideea principală a amendamentului este una bună și sper să puteți accepta și acest amendament oral pe care l-am prezentat. Și pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție și ne apropiem de prânz, nu vreau să intru acum în prea multe detalii și aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru amendamentele pe care le-au prezentat. Bineînțeles, uh, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări pe care le puteți avea în legătură cu diversele amendamente prezentate. Mulțumesc. Now, the EPP shadow is... Domnul Dares Răzate, raportor în umbră pentru PPE. Nu, văd că nu vă interesează problemele de gen. Continuând așadar pe această nouă tradiție, l-am înlocuit pe domnul Rosati. Nu poate fi prezent și îi pare rău. Mi-a trimis o scrisoare, m-a, citit, m-a rugat să o citesc. Deci, în primul rând, mulțumește domnului raportor pentru activitatea sa și e de părere că pentru o bună cooperare mulțumește pentru cooperarea uh, de până acum și dorește o cooperare fructoasă și pe viitor. Cât privește amendamentele de compromis, doamna Cova a surprins esența la fel ca și domnul Rosati și alți deputați. Mai spune că e satisfăcut de elementele pe care le-am menționat. Avizul în sine e echilibrat și arată poziția IMCO uh, și asupra altor țări. Mai sunt despre câteva lucruri pe care dori să le, aș dori să le menționez. Sunt câteva aspecte esențiale pentru grupul nostru. În primul rând, dori să subliniez că trebuie să acceptăm faptul că IMM-urile sunt cele care vor suferi de uh, provocările din aliniatul 2. Companiile mai mari au probleme mai mici când vine vorba de complexitatea tehnică, de angajamente pe termen lung și așa mai departe. IMM-urile însă se află într-o poziție mult mai slabă. Mai mult decât atât, Parlamentul ar trebui să ceară Comisiei să susțină aceste elemente pentru companiile uh, europene să înceapă parteneriate în astfel de state și să susțină mobilitatea profesioniștilor. Deja când se, uh, și acest lucru să se facă deja când se negociază acorduri de liber schimb sau comerciale cu alte state. E un factor esențial care poate influența reguli importante pentru companiile noastre atunci când uh, se află în concurență cu companii din state terțe. Și în acest sens, nu în ultimul rând, dacă, așa cum spune doamna Haranzova, dacă aceste parteneriate public-private ni se par a fi un instrument pentru creștere atât pentru piața unică cât și în afară, trebuie să ne asigurăm că IMM-urile care reprezintă 99% din companiile din Europa, au suficiente informații despre astfel de parteneriate în state în afara UE, astfel încât să poată participa ușor în aceste parteneriate. Așadar, Comisia ar trebui să se asigure că există niște că, că companiile ISME, IN și altele pot accesa și distribui informații despre cum să se uh, adreseze unor parteneriate public-private din afara Uniunii Europene. Am uh, stabilit doar câteva amendamente, sper că doamna raportor și alți colegi le vor susține și sper că vom avea până la urmă un uh, text și mai echilibrat. Mulțumesc! Doamna Grapini. De mult, uh, de la început vreau să o felicit pe Dita și sigur și ceilalți raportori din umbră pentru că în document uh, Dita a cuprins uh, esențialul și trebuie să spun că majoritatea amendamentelor mele, mele au venit în completare și uh, au fost pe aceeași linie. De altfel, firul roșu a acestui uh, proiect de aviz cred că trebuie să fie asigurarea echitabilității și transparenței și în jurul acestui uh, lucru amendamentele pe care le-am depus uh, um, au, uh, au mers și mă bucur că raportorul Dita a făcut și acel amendament oral la amendamentul 37 și sper și eu să treacă în mod uh, uh, special vreau să subliniez faptul că la articolul 37 34 și sper să treacă, am vrut neapărat să completez cu includerea în acele acorduri ale Uniunii Europene și TTIP-ul, pentru că, uh, da, ne interesează cum poate influența acordul cu Statele Unite și eu sper colegii să, să voteze acest lucru. Până la urmă, important este să vedem dacă și am adăugat prin amendamentul 11 un articol nou de, fapt uh, uh, referitor la ciclul de viață al parteneriatului public-privat. Uh, cred că trebuie folosit eficient, dar fără a denatura, bineînțeles, concurența și fără a crea costuri mai ridicate și sarcini multiple. Amendamentul 30 pe care l-am făcut se referă la reciprocitate și cred aici că și guvernele trebuie să fie corecte față de întreprinderi, dar și invers. Am vrut să subliniez, de fapt, necesitatea necesitatea unor proceduri clare de cerere, ofertă și de selecție care să garanteze accesul echitabil al IMM-urilor. Eh, eu am această rezervă încă și de aceea în toate rapoartele și acolo unde pot să-mi spun opinia, mă gândesc cum putem prin legislația care o facem să influențăm eh, mm, în bine viața IMM-urilor. Nu suntem comisia responsabilă, dăm doar un aviz, dar m-am bucurat de, de o bună colaborare cu Dita, cu raportorul și sper să avem succes la acest raport. Mulțumesc foarte foarte mult. Doamna McClarkin. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc doamne raportor. Un uh, aviz foarte echilibrat. Și dori să subliniez că acesta pregătit de domnul Zartil, uh, colegul meu, e vorba în special de uh, implicarea IMM-urilor în parteneriate public-private din afara Uniunii Europene, în special în țări în curs de dezvoltare sau emergente, însă nu doar acolo. Am trimis o serie de amendamente pentru a îmbunătăți uh, textul dumneavoastră și multe se referă la beneficiile potențiale pe care le vedem în astfel de parteneriate public-private. Sunt cu toții convinși că aceste investiții publice, eh, private, scuze, reprezintă cheia. Și amendamentele noastre se referă la aspecte pe care le-a menționat și doamna Grapini, la reciprocitate. Credem că piețele sunt deschise față de uh, companiile din străinătate, însă companiile europene se confruntă cu obstacole atunci când doresc să investească în străinătate. Uh, Trebuie să facem mai multe pentru a ne asigura că atunci când negociem astfel de tratate comerciale cu state terțe, se discută și acest subiect. Mai credem că e esențial să oferim investitorilor suficiente asigurări că investițiile lor pe termen lung se vor bucura de un mediu sigur și de certitudine juridică. Și elemente cheie când promovăm proiecte public-private sunt o bună guvernanță, respectarea legii, independența justiției, transparență și uh, combaterea corupției. Sperăm că arătăm calea ce trebuie urmată. Aștept cu interes să lucrăm pe compromisuri la amendamente și cred că comisia noastră va reuși să transmită un mesaj coerent, puternic pe un subiect atât de important. Mulțumesc. Din partea GUE, doamna raportor, Inesuba, nu este însă nimeni aici din partea GUE. Partea comisiei, dorește cineva să ia cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Din partea DigiTrade, doream doar să felicit pe doamna raportor pentru aviz și membrii Comisiei pentru munca depusă. Textul uh, reflectă abordarea pe care o are și Comisia în aceste negocieri internaționale. Considerăm și noi că E important să avem acces sau să oferim IMM-urilor acces la astfel de parteneriate public-private și să le susținem accesul în țări în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și doresc să vă mulțumesc tuturor pentru observații. Mă bucur să văd că în linii mari suntem de acord cu mesajul cheie al acestui dosar, mesaj pe care dorim să-l transmitem din partea IMCO și susțin desigur pe cei care se referă la rolul IMM-urilor, la problema reciprocității. Sunt de acord că trebuie să subliniem acest aspect în uh, textul nostru. Nu mai am alte observații. Aștept să continuăm cooperarea cu raportorii în umbră. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc tuturor! Nicla, mulțumim pentru că ni te-ai alăturat. Acum încheiem ședința, dacă nu mai are nimeni nimic de adăugat, diverse, nu? Mulțumesc și revenim la ora 3 cu un schimb de păreri cu comisarul Lansip.